Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, please take a seat. Dragi colegi și colegi, vă rog să luați loc. Ne uh, reluăm consultările și începem cu punctul 12 de pe ordinea de zi. Avizul nostru, uh, raportul interimar CFM. Raportor, uh, doamna Iala Sender și doamna, domnul Gerbrandi. Domnul Gerbrandi e deja și deci îi dau direct cuvântul pentru prezentare. Yes, um, thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din păcate, coraportorul meu nu a sosit încă. Mă așteptasem să înceapă ea. A, mi se spune că e pe drum. Bine, s-ar putea să câștig câteva secunde, deci, și să încep încet, încet să prezint raportul, însă cunoscând-o foarte bine, ea cu siguranță va avea mult mai multe de adăugat la tot ce am spus, ce voi fi spus eu. În primul rând, cred că este important să subliniem că această comisie ar trebui să se axeze nu pe ceea ce va face Comisia pentru Buget în sine, este foarte bine să subliniem că ar trebui să ne axăm dacă propunerea CF, pe faptul dacă CFM-ul este structurat bine, în așa fel încât să atingem obiectivele care sunt fixate și să vedem dacă toate controlele sunt bine implementate. După cum puteți uh, să vă dați seama din proiectul de raport, salutăm mare parte din propunerile comisiei, însă sunt câteva elemente unde ne punem întrebarea dacă suntem pe drumul cel bun. Câteva dintre ele. În primul rând, planificarea strategică este, desigur, foarte importantă. Mai întâi trebuie fixate prioritățile politice, după care trebuie să hotărăști ce mijloace financiare sunt necesare pentru a obține, atinge acele obiective. Într-un fel însă lucrurile par să meargă într-o direcție inversă, căci obiectivele politice nu au fost fixate în suficient detaliu la ora actuală pentru ca ele să fie legate de fondurile care sunt necesare. La asta ne referim noi când discutăm despre planificare strategică. Deci, după cum v-am spus, regretăm că noua propunere CFM a devenit un vehicul pentru uh, conturarea obiectivelor uh, post-2020 în loc să uh, fie doar o reflecție a acestora, deci în sens tocmai invers. Ne bucurăm foarte tare că Comisia merge mult pe simplificare și pe faptul că vrea să confere un rol mai important performanței în exercițiul bugetar. Despre simplificare, credem că Comisia poate merge dincolo de ceea ce a sugerat în propunere. Pe de altă parte, însă, recunoaștem că Parlamentul și Consiliul, deopotrivă, trebuie să se disciplineze pe măsură ce trecem la adoptarea cadrului financiar multianual, căci istoria a arătat că adesea Parlamentul și Consiliul complică lucrurile comparativ cu propunerea inițială a Comisiei. Apoi, un element foarte important se referă la valoarea adăugată europeană, un subiect central pentru câțiva, pentru, de câțiva ani deja, pentru a arăta de ce trebuie să se facă cheltuiala la nivel european. Acest element a apărut și în raportul Curții de Conturi. Comisia a fixat câteva criterii pentru a defini valoarea adăugată europeană. E drept, dar, din păcate, nu le folosește. Cred că era vorba de vreo șapte criterii. Adesea, vedem că justificarea pentru cheltuielile europene, cu, arătând valoarea adăugată, este un lucru care nu e întreprins în mod exhaustiv. Flexibilitatea și asumarea răspunderii. Credem că facem, că progresăm foarte bine la acest capitol, dar mai ales la flexibilitate mai sunt multe de câștigat. Totul depinde, desigur, dacă ai un CFM de 7 sau de 5 ani. Considerăm că de data aceasta e vorba de un CFM intermediar. După acest CFM ar trebui să mergem înspre o perioadă de 5 ani. Chiar și într-o perioadă de 5 ani, nu Ne, ne vine foarte greu să rămânem flexibili la o lume în, în continuă schimbare. Deci mai multă marjă de flexibilitate. Apoi, e vorba de reducere de la coeziune și de la PAC. Ne îngrijorează acestea. Dincolo de asta, ne îngrijorează și eficiența pacului. Au fost rapoarte de-a lungul anilor, mai ales rapoartele curții de conturi, obiectivele și mijloacele par să vină din două lumi complet diferite. Ne uităm la raportul pentru politica agricolă comună publicat de Curtea de Conturi, parcă în martie, și era vorba de viitorul acestei politici. Sunt acolo câteva elemente cruciale pentru o analiză din punct de vedere politic a politicii agricole comune. De exemplu, pentru a identifica venitul fermierilor și al familiilor fermierilor, doar uh, venitul fermierului este uh, avut în vedere. Tot ceea ce vine din afara propriei ferme nu este deci considerat a fi venit al familiilor de fermier. Dacă însă luăm în calcul și aceste sume, constatăm că venitul mediu al familiilor de fermieri este mult mai bine aliniat cu cel din alte sectoare. Asta, bineînțeles, uh, dacă e să nu analizez strict salariul fermierului. Un aspect foarte critic față de dezvoltarea rurală ea pare să se axeze mai mult pe o um, cultura cheltuielilor decât pe o cultura performanței. Banii merg acolo unde e sigur că vor fi cheltuiți. Lucrurile nu, nu mai sunt orientate în funcție de ce rezultate poți obține utilizând anumite sume. Acum se fac reduceri și în PAC și la coeziune. Dar, sporind eficiența programelor, putem să limităm aceste efecte negative. Dar, mai întâi, trebuie să ne ocupăm de această problemă Recunoaștem că e un subiect dificil la nivel politic, căci multe state membre, membre se axează mai degrabă pe să primească banii și nu își pun uh, problema dacă banii ating obiectivele fixate la nivel european. Va fi poate o luptă grea de purtat, însă cred că este una ce merită continuată de către instituția noastră. Încă n-am ajuns la sfârșit. Înainte de a discuta despre resursele proprii, vreau să mă refer un pic la mainstreaming politic. 20-25% din cheltuieli la climă ar trebui să fie pe combaterea schimbărilor climatice. Mainstreaming-ul acesta sună foarte bine înscris, dar vedem în uh, exercițiul CFM că lucrurile în realitate nu merg atât de bine. Sunt câteva criterii care sunt fixate pentru a măsura dacă activitățile de mainstreaming, de sensibilizare, uh, au rezultatul scontat. Din păcate, nu e chiar așa. Multe proiecte Multe practici nu dau rezultatele scontate în acest domeniu. Va fi evaluarea la jumătatea perioadei și noi considerăm că este foarte important să nu pierdem din vedere subiectul mainstreaming. În ceea ce privește resursele proprii, e un mare pas înainte ceea ce ne propune Comisia cu noi categorii de resurse proprii. An de zile Parlamentul a avut uh, opoziție față de acest subiect. Evident, de data aceasta și de aceasta, nu considerăm că Comisia e suficient de ambicioasă. Este încă o dezbatere de purtat cu statele membre. Credem că ar trebui să ne axăm în continuare pe acest subiect și că ar trebui să sporim uh, cota resurselor proprii este un element foarte important în evaluările de la jumătatea perioadei și pe care trebuie să ne concentrăm. Poate că e mai bine să mă opresc aici, doamnă președinte, mai ales că raportoarea Ines Ayala Sender tocmai ce a sosit și ea poate să facă propriile comentarii. Mulțumesc, spune președinta, dau direct cuvântul colegei Ayala. Eh. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze. Am uh, avut uh, o întâlnire la prânz care a durat mai mult decât speram și uh, de aceea am întârziat. Îmi pare rău. Domnul Gerbranti știu că a făcut o prezentare excelentă a, a raportului nostru comun. Uh, Am avut uh, discuții foarte interesante, am reușit să îmbunătățim uh, documentul, care cu siguranță va fi îmbunătățit și de amendamentele colegilor. Doresc să spun că o parte a ceea ce am putut recupera în acest aviz făcea parte și din exercițiul de descărcare de gestiune și doresc să mulțumesc secretariatului pentru tot ceea ce a făcut pentru a ne ajuta să mm, reunim elementele cele de cel mai mult interes pentru Comisia pentru mm, Control Bugetar. Este, cred, o idee bună faptul că partea bugetară propriu-zisă și partea legată de reflexia privind resursele publice au fuzionat, pentru că eu cred că în dezbaterea în legătură cu viitorul GFM este absolut fundamental că acest Parlament uh, să ceară statelor membre și Consiliului să-și asume responsabilitățile în momentul în care trebuie finanțate ambițiile Uniunii Europene cu, um, cu, cu bugete suficiente. În rest, sunt de acord cu toate cele spuse de colegul Gerbrandi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum uh, din partea comisiei, doamna Schwarz sau doamna Corpova, Deputy Head of Unit. Vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc co-raportorilor. apreciem faptul că au fost subliniate numeroasele elemente pozitive din uh, propunerea noastră, că ele sunt preluate în aviz. Mulțumim de asemenea și pentru sugestiile constructive față de alte elemente. O să încep mai întâi cu strategia generală. Doar ca să vă spun că din perspectiva Comisiei, ceea ce propunem pentru următorul CFM este ceva coerent, aliniat priorităților UE, pe marginea cărora discuțiile au început cu un proces uh, în baza unei carte albe, cu reuniunile de la Bratislava și apoi de la Roma. E o strategie coerentă politică, discuțiile vor avansa pe măsură ce intrăm în CFM. A fost partea tehnică cu revizuirea cheltuielilor, despre asta e vorba și în aviz. Revizuirea cheltuielilor este baza propunerii CFM. În cadrul acestei revizuiri, noi analizăm valoarea adăugată europeană ca fiind un criteriu cheie pentru a evalua programele, să vedem ce merge și ce nu. Și în acest temei să facem o nouă propunere pentru cadrul financiar multianual. Cele șapte criterii pe care le-am fixat în documentul de reflexie cu privire la finanțele europene și care sunt menționate și în aviz au fost criteriile utilizate. Rezultatele evaluării de cheltuieli au fost publicate în luna mai împreună cu propunerea CFM într-un staff working document special pentru asta și apoi într-o anexă la comunicarea pentru CFM am publicat documente pentru fiecare program din noul CFM, o fișă politică cu, evaluarea, cu valoarea adăugată europeană, așa cum am uh, putut-o noi identifica. Noua structură pentru bugetul propus pare să fie bine primită. Într-adevăr, obiectivul nostru a fost ca bugetul să fie mai ușor de parcurs de către cetățenii europeni și să putem facilita procesul decizional în exercițiul anual bugetar. Sperăm ca astfel să aliniem structura CFM structurii bugetului anual, reducând numărul de programe, introducând clastere de, uh, clastere politice care să uh, înlocuiască numeroasele titluri bugetare pe care le avem. În ceea ce privește recomandarea Curții de Conturi pentru cadrul de performanță, am ținut cont de recomandarea aceasta. Noi credem că am uh, propus un uh, cadru prelucrat cu reducerea numărului de indicatori și obiective. Sunt propuneri individuale sectoriale pentru noile generații de programe. Din nou, sensul a fost ca indicatorii și obiectivele să devină lucruri mai relevante, mai cu sens, să nu fie vorba doar de simple criterii de execuție bugetară. Mulțumesc și pentru observațiile despre flexibilitate. A fost un efort din partea noastră în viitorul CFM să avem mai multă flexibilitate în buget. Revizuim instrumentul special de flexibilitate. Am văzut din perioada curentă că este un element relevant și necesar. Să pun totul într-un context general. În exercițiul CFM am avut două principale elemente care au fost forța motrice a proiectului, noile nevoi emergente, priorități emergente și apoi, evident, retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. A trebuit să răspundem, să oferim o reacție la pierderea unui unui, uh, unei, uh, unui actor care contribuia foarte mult la Uniunea Europeană, am propus câteva reduceri în cele două blocuri mari de cheltuieli, adică politica agricolă comună și politica de coeziune, pentru a acoperi jumătate din uh, lacuna ce va apărea după retragerea Regatului Unit. Cu privire la celelalte provocări și noile priorități politice în diferitele domenii, securitate, migrație, digitalizare, etc., propunem să oferim o reacție cerând statelor membre să facă o contribuție adițională la bugetul european și apoi parțial prin propunerea ce am făcut-o cu privire la um, venituri și pro- resurse proprii. Dar las să, o las pe colega mea să vă vorbească despre resursele proprii, căci este domeniul ei. Jawohl, es Massa, bitteschön. Nein, Frau. Entschuldigung, bei mir stehen Sie. Bine, uh, vă dau cuvântul, doamnă. Pe lista mea era trecut un domn. Good afternoon and thank you, Mrs. Chair. Bună ziua, mulțumesc, uh, doamnă președinte și doamnă și domnule coraportor. Doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul față de propunerile noastre și aș dori să clarific uh, câteva elemente. Mai întâi, ați spus că am fi putut să facem mai multe. Da, într-adevăr, dar uh, propunerile au fost, propunerea a fost inteligentă. Am fi putut să propunem o singură nouă resursă proprie. Am, promis, am propus trei noi resurse proprii, complementare între ele. Am propus să um, reformăm o, rezur, o resursă uh, proprie existentă și am propus și uh, Uh, phase-out-ul rabaturilor. Deci, uh, diferitele elemente par mici, dar, de fapt, împreună sunt destul de ambițioase. This ambition is not a revolution Totuși nu este o revoluție, pentru că rămânem în cadrul actual, dar uh, crește diversificarea surselor de venituri, astfel partea europeană a bugetului este mai apropiată de punerea în aplicare a ă, bugetului european, dar ă, partea legată de resurse e mai aproape de, de economiile naționale și ciclurile naționale, prin veniturile de la TVA și taxa pe venit. Astfel, și partea legată de venituri din bugetul european ar juca anumite roluri pe care nu le avea până acum. Deci, cred că am fost destul de ambițioși în propunerea noastră. Doresc să subliniez un al doilea element, și anume simplificarea. Unii ar putea spune, da, dar e destul de complex, ai un coș de noi resurse proprii și așa mai departe. Doresc să subliniez faptul că toate noile resurse proprii au fost gândite simplu și sunt aliniate cu legislația existentă. Deci, pentru uh, CCCTB, uh, baza unică de impozitare, într-adevăr, ea nu este încă gata, dar când va fi gata, uh, noua sursă se va baza pe același cadru legislativ. Apoi, în legătură cu taxa pe plastic, vreau să explic cum ar funcționa. De fapt, e o prevedere destul de simplă. Uh, și uh, se respectă uh, principiile din um, legislația privind deșeurile nereciclabile din plastic. Practic, taxa ar fi de 50 de cenți pe kilogram de plastic nereciclat. Așa s-ar calcula. Calculul este simplu. Nu adăugăm o povară suplimentară și așa mai departe, pentru că statele membre deja raportează Comisiei și statului aceste statistici, care sunt deja controlate pentru că există obiective obligatorii privind plasticul. Deci nu, sunt, nu este o povară suplimentară. Din potrivă, putem într-adevăr să îmbunătățim calitatea statisticilor. Colegii de la Eurostat vor continua să o controleze. În plus, doresc să subliniez faptul că Noua legislație pentru deșeuri adoptată în mai 2018 va îmbunătăți și mai mult calitatea statisticilor uh, actuale. Deci uh, avem încredere că această nouă resursă proprie va funcționa și va stimula statele membre să pună în aplicare și să contribuie la obiectivele privind plasticul. În, un al treilea punct, Vreau să spun că am adoptat o serie de reglementări uh, pentru ca uh, aceste surse să fie funcționale, aplicate simplu, în cooperare cu serviciile comisiei, celelalte servicii ale comisiei și nu avem de gând uh, să facem să crească birocrația sau povara administrativă legată de controle, ci vom încerca să avem un proces simplu, pentru descărcarea de gestiune a veniturilor de la bugetul european. Deci, pe scurt, încă o dată mă bucur um, că de gesturile de sprijin din partea dumneavoastră și pot răspunde cu plăcere și la alte întrebări pentru a clarifica orice elemente. Mulțumesc! Dankeschön. Die Deadline für Änderungsanträge ist Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 3 octombrie. Raportorii mai doresc să intervină la final? Văd că domnul Gerbrandi spune că nu, doamna la tot așa. Suntem la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Ajungem la punctul 14, raportul special al Curții Europene de Conturi. Ba nu, 13, spune doamna președinte. Azi e ziua greșelilor. Deci, punctul 13 privind de 13, 1303, die Änderung. Uh, regulamentul 1303. Raportor este colegul Von, care nu este în sală, îl reprezintă colega Ayala, vă rog. Sí, gracias, eh, señora presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă transmit scuzele colegului meu, domnul Vogan, pentru care, din cauza unor probleme legate de agenda, nu, pot, nu poate fi prezent. În legătură cu avizul cont, colegul nostru, propune ca statele membre să aibă posibilitatea să adapteze în mod total sau parțial rezerva de performanță care apară în uh, prevederile comune pentru a uh, respecta, a se respecta angajamentele statelor membre. De asemenea, consideră că posibilitatea de a folosi rezerva pentru reformele structurale um, arată um, cât de importantă este politica de coeziune. Această rezervă de performanță este prevăzută pentru problemele legate de fonduri în general și deci, nu este doar uh, un <laughs> premiu de consolare și este, de aceea este important să se rămână la poziția inițială. În 2019, Comisia va finaliza o revizuire a acestor, uh, o evaluare a acestor programe. Trebuie să identificăm ce e necesar pentru a se calcula suficient în avans uh, ce, de ce fonduri e nevoie în această rezervă. Dacă statele membre pot să hotărască cum folosesc această rezervă în diverse scopuri, care nu sunt cele inițiale, programele de coeziune care sunt fundamentale ale, um, pentru, pentru politica europeană riscă să se confrunte cu întârzieri uh, sau să nu li se mai asigure uh, sigur, siguranța financiară. Deci, ideea a fost că această rezervă um, avea obiectivul să stimuleze problemele structurale, dar um, ar risca să nu mai fie așa. Deci, domnul Vogan Um, în acord cu colegul de, colegii de la bugete și de la regii, consideră că propunerea comisiei nu este satisfăcătoare din acest punct de vedere și consideră că trebuie, ar trebui să respingem această propunere. Iată, uh, aceasta este părerea colegului nostru, dar văd că doamna președinte a dispărut. În orice caz, asta a avut de spus uh, domnul uh, Voan, în numele grupului socialist. Uh, thank you, Madame Ayala Sender, for... Mulțumesc, doamna Ayala Sender, pentru că ne-ați prezentat ideile domnului Derek Vaughan. În afară de mine, nu mai e niciun alt membru care să dorească să pună o întrebare. Asta e situația și aș dori să informez pe toată lumea că termenul pentru amendamente la cont este 1 octombrie, ora 14. Și votul va avea loc 3 zile mai târziu, pe 4 octombrie. A, comisia. Dacă comisia dorește să spună ceva, are dreptul să o facă. Dar vă rog pe scurt. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să spună câteva cuvinte, nu prea multe, ca să nu abuzeze de dumneavoastră, dar ce are de spus Comisia în legătură cu această propunere este următorul lucru. Aceasta este o opțiune. Uh, o opțiune pentru statele membre, adică astfel se sporește flexibilitatea pe care o au la dispoziție când vine vorba de punere în aplicare. În această inițiativă nu trebuie să fie văzută ca fiind o obligație pentru statele membre să folosească această opțiune. Statele membre pot să hotărească să folosească sumele din rezerva de performanță sau să propună un angajament din partea lor uh, pentru reformele structurale. Aceasta este tocmai forța acestei propuneri, posibilitatea de a alege, pentru că permite în anumite situații nu doar să se uh, păstreze orientarea spre performanța politicii de coeziune, ci chiar să o sporească. Deci, politica de coeziune și, în general, fondurile structurale au avut întotdeauna obiectivul final să ducă la schimbări structurale durabile în statele membre și această opțiune suplimentară și flexibilitatea care stimulează în mod pozitiv reformele structurale în statele membre merge clar cu, în direcția dorită de fondurile structurale pentru a reacționa celor care pun sub semnul întrebării rezerva, elementul legat de, de, de rezerva de performanță ca și doresc să spun că această rezervă de performanță a fost văzută ca o pedeapsă deseori în discuții și un stimulant pozitiv, cum este propunerea care ar permite obținerea de reforme structurale uh, și uh, folosirea așa numitelor uh, sume nete este un pas clar în direcția stimulentelor pozitive mai ales pentru că Ehm, este o posibilitate și nu o obligație. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah. Okay. Uh, thank you very much. Mulțumesc Comisiei. Putem trece la următorul punct. E vorba de raportul special al Curții de Conți, Conturi 22-2018 în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2017. Este onoare pentru noi că se află alături de noi un membru al Curții de Conturi, domnul Riman Tasagius. Bine ați venit! Raportor și raportorul este aici, raportarea și Mm, poate mm, membrul Curții de Conturi poate să înceapă și apoi o să-l criticați. Da? Mulțumesc, domnule Tarant. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. Voi încerca să mă concentrez asupra elementelor importante pentru această comisie. Intenționez să prezint acest raport și în Comisia pentru Cultura Parlamentului European. Cred că sunt uh, și alte aspecte care pot fi interesante mai degrabă pentru ei. Programul Erasmus Plus, perioada uh, financiară 2014-2020, bugetul total 60 de miliarde, dintre care mobilitatea uh, studenților constituie jumătate din buget, prioritatea cu numărul 1 deci uh, este o enormă parte a acestui uh, program. 2,3 milioane de persoane, elevi, studenți și uh, profesori au, s-au bucurat de posibilitățile programului. Ce aș vrea să spun? Două elemente importante. Nu fac reclamă acestui program, nici nu are nevoie de reclamă specială. S-a făcut asta suficient anul trecut când am aniversat 30 de ani de Erasmus. Însă, un lucru uh, este că Erasmus Plus uh, acoperă mai multe lucruri care înainte uh, aveau diferite nume și mm, um, erau diferite programe. Um, avem 33 de programe de țări în care există programe Erasmus, 28 state membre și 5 țări uh, terțe, țări mari precum Turcia, Norvegia, țări uh, precum uh, Republi- fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Liechtenstein și așa mai departe. Și avem țări partenere, 145. Nu am să vă fac o listă cu toate, cred că ar dura mai mult decât avem la dispoziție. Am încercat, am început prin a analiza obiectivele generale și specifice uh, stabilite în regulament pentru programul actual. De ce spun asta? A fost un foarte bun punct de plecare pentru auditul nostru și am analizat puțin și noua propunere pentru următoarea perioadă financiară. Iar um, sentimentul nostru este că pentru, următoarea, pentru următorul exercițiu financiar nu am avea același, uh, aceeași bună bază, același punct de plecare, pentru că s-a pierdut undeva iera- această ierarhie a obiectivelor. Obiectivele generale se referă la numărul de persoane, um, cei care um, merg în străinătate și învață uh, și obțin competențe. Este uh, important de subliniat că nu este vorba de o simplă mobilitate, este vorba și de achiziția de competențe. Apoi, uh, obiective precum îmbunătățirea calității, promovarea inovației, excelența și internaționalizarea. Obiective, uh, de asemenea, în obiectiv sunt prevăzute obiective specifice. Managementul indirect înseamnă că uh, facem vizite, am vizitat 5 țări, dintre care una în afara Uniunii Europene. Poate că asta este mai puțin important decât să ne concentrăm asupra um, auditului nostru și ce am auditat de fapt. Întâi, performanța este uh, o uh, sarcină standard pentru Curtea de Conturi și apoi aspectul referitor la valoarea adăugată a programului. După cum s-a spus uh, în punctul precedent de pe ordinea de zi, acest aspect este evaluat în mod diferit de comisie care a venit cu propunerea CFM și Parlament. A fost dificil pentru noi să evaluăm, pentru că toată lumea înțelege că este un program pozitiv și uh, n-am vrut să irităm pe, să irităm pe cei auditați. Uh, Uh, și uh, n-am au existat oameni care au spus că orice critică ar afecta programul. Eu nu cred. Um, este sarcina auditorului să uh, evalueze care este performanța reală a programelor și există probleme de uh, performanță despre care vă voi vorbi ceva mai târziu. Însă, valoarea adăugată europeană este un aspect și mai important. A fost probabil prima dată când Curtea de Conturi a încercat să analizeze în detaliu acest concept complicat. Până acum este un concept uh, foarte cunoscut la nivel politic. Toată lumea în domeniul politic folosește acest uh, această formulă, însă care este conținutul său? E mai complicat de definit. Am avut ambiția de a cuantifica această valoare adăugată europeană, deci să numărăm în euro diferite aspecte și elemente. N-am avut succes, însă am putut da sau defini unele specificități ale valorii adăugate europene și am să Vă prezint pe scurt uh, rezultatele noastre. Însă, înainte de asta, valoarea adăugată europeană ei bine, Erasmus Plus a devenit o marcă de succes a Uniunii Europene, este tratat de populație mai bine decât a patra, cea mai importantă Uh, valoare uh, considerată de către cetățeni ceea ce privește Uniunea Europeană, euro. Deci Erasmus uh, este, depășește euro. Și asta este important pentru, implement, pentru cei care implementează programul, pentru că orice eroare, orice uh, eroare de calcul uh, poate afecta această marcă și nu avem niciun drept uh, să uh, afectăm această marcă, acest brand care nu ne aparține, ci aparține tuturor cetățenilor europeni. Există multe definiții mm, ale valorii adăugate mm, euro, uh, europene. Uh, în uh, există un articol în legislația europeană care descrie valoarea adăugată a acestui program, cum ar trebui ea să fie înțeleasă. Nu există articole similare în uh, propunerea pentru următorul CFM. Uh, și pentru mine asta este un dezavantaj al propunerii. Totuși, legiuitorul în trecut nu a reușit să ghicească toate tipurile de valoare adăugată ce ar putea fi uh, generate de program. Există unele elemente ca fiind uh, un fel de produse secundare ale programului. În sine, valoarea adăugată a programului, sinergia abord, cu alte programe, abordarea transnațională, uh, utilizarea instrumentelor de transparență și recunoaștere uh, la nivel european. Asta este în regulă. Am verificat toate aceste elemente, însă există alte elemente care par să fie generate de program neintenționat. Câteva exemple. Întâi, uh, Carta Erasmus pentru Educația Superioară. Este o cartă uh, pe care o pot adopta instituțiile de învățământ superior, care arată că această uh, instituție este eligibilă pentru participarea la Erasmus+. Ne-am dat seama că și instituții care n-au nicio intenție să participe la programul Erasmus+, uh, aderă la această cartă pentru a-și dovedi calitatea. A devenit un fel de Uh, gaj de calitate. Deci această cartă poate fi uh, folosită uh, pentru consolidarea spațiului european de educație. Este la nivel european un, o, un gaj de calitate. Apoi, în al doilea rând, Erasmus Plus a devenit parte din politica europeană de vecinătate. Parțial, acesta a fost intenționat pentru că se obține niște finanțare din linia bugetară referitoare la politica de vecinătate. Însă, veți fi probabil de acord că Erasmus Plus a devenit un instrument important de soft power și de diplomație europeană. Nu, acesta a fost uh, obiectivul inițial, dar 145 de țări uh, partenere în întreaga lume e o realizare. Încă un exemplu unde uh, poate, când se vor finanța proiecte individuale uh, Erasmus Plus în viitor, uh, se poate ține cont de uh, acest aspect, uh, fiind finanțat cu fonduri suplimentare sau dacă trebuie alese diferit, dacă, dacă există alegerea între mai multe proiecte, să se aleagă cele care au acest uh, caracter transnațional. Al treilea exemplu este formarea vocațională. Training area wasn't at the very beginning. La început, uh, formarea vocațională nu uh, era menită să fie așa o parte importantă a programului, însă um, a reieșit că numărul celor care participă la mobilitate în acest domeniu a crescut. Este foarte atrăgător pentru tineri. Și acest lucru este important pentru că știți că stratificarea societății se reproduce perfect în învățământul superior. Copiii din uh, familiile cu o mai, cu o mai mare bunăstare primesc o educație mai bună. În același timp, dacă includem în acest tip de mobilitate și cei care participă la formare vocațională, asta înseamnă că și familiile mai sărace pot să-și permită uh, să își uh, trimită copiii uh, în străinătate și să beneficieze de avantajele, de, ale acestui pro, avantajele acestui program. Deci asta duce la incluziune și uh, permite să se țină cont de uh, nevoile studenților dezavantajați. Un, uh, în ceea ce îi privește pe uh, studenții sau elevii dezavantajați, au unele uh, avantaje conform regulamentului, însă categoriile sunt difer- definite diferite în diferite state membre. De exemplu, în Spania, și e un exemplu din raportul nostru de la liniatul 68, în Spania toți studenții care primesc uh, subvenții pentru studiile lor uh, din partea statului fac parte din categoria studenților dezavantajați. Dar aceste reglementări nu sunt armonizate, nu există un acord între statele membre asupra unei um, definiții a studentului sau elevului dezavantajat. Poate că ar fi bine să mergem în această direcție, cel puțin în scopul acestui program. În ceea ce privește performanța, Indicatorii creați, listați în anexa la uh, regulament, nu sunt în totalitate aliniați cu obiectivele generale și specifice. Mai exact, însă în același timp uh, și la nivel general aș spune că um, contribuțiile, activitățile și rezultatele sunt um, Um, evaluate bine, însă uh, impactul nu atât de bine. Deci ne dăm seama că este foarte complicat să măsori așa ceva. Uh, cred că împreună ar trebui să încercăm să găsim indicatori mai buni sau să găsim o cale mai bună de a măsura aceste elemente. Iar apoi să se aloce resurse pe baza performanței. Deci cred că ar trebui să găsim o cale să um, putem înțelege mai în detaliu um, rezultatele uh, acestui program, impactul acestui program. De exemplu, asupra uh, capacității de a fi angajați a celor care au participat la program. Știu că la comisie s-a lansat deja un program ambițios de a înregistra ce s-a întâmplat cu cei uh, care au participat la programul Erasmus, au început să creeze baza de date în acest uh, sens. Cred că ar fi foarte interesant să vedem uh, care este realitatea, pentru că avem o senzație că um, că efectul este unul pozitiv, dar ar, ar fi bine să putem măsura um, Um, în ce măsură asta contribuie la capacitatea de a fi angajați a acestor tineri. Și asta nu în străinătate, ci în propriile lor țări. Acesta este critica principală în domeniul uh, performanței. Ce am sugerat? Am făcut o serie de recomandări, am menționat majoritatea dintre ele, poate ultima pe care aș uh, mm, sublinia-o este nevoia de a simplifica acest uh, program. Dacă dorim o mai bună incluziune, deci mai multă simplificare și cred că dacă facem asta vom putea continua cu acest program foarte important, uh, foarte bun. Mulțumesc foarte mult! Aștept uh, uh, răspunsuri, critici uh, și răspunsuri din partea comisiei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! După cum v-am promis, raportorul va avea ultima mână în acest joc de cărți. Am să dau cuvântul comisiei, reprezentată de Frederic Fimeyer, Head of Unit. Vă rog, aveți cuvântul. La comisie, souhaite remercier la Cour. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să mulțumească curții pentru excelenta colaborare în timpul acestui audit. Iar acest raport este o bază foarte bună pentru designul programului viitor în noul CFM. Ne bucură concluziile acestui raport și suntem de acord cu ele. Și ele corespund cu um, Um, evaluarea la mijlocul perioadei pentru Erasmus+, Plus, valoarea adăugată europeană și nu numai. Uh, avantajele depășesc uh, domeniul strict al învățământului uh, superior. Am văzut că s-a vorbit și despre creditele, um, pentru, creditele financiare pentru studenți și de alte elemente. În ceea ce privește valoarea adăugată, vrem să ne bazăm pe un consens, cum s-a menționat, ieri, colegii dumneavoastră de la Comisia de Buget, discutând despre viitorul uh, program Erasmus Plus uh, și ideea de a dubla bugetul pentru acest uh, program, deci colegii de la buget au considerat că bugetul ar trebui triplat, atât de important l-au considerat pentru viitorul Uniunii. În același timp, Comisia recunoaște că performanța programului este excelentă, însă modul în care este măsurată această performanță poate fi îmbunătățită. Acceptăm, deci, uh, recomandările curții, am luat deja o serie de măsuri uh, în programul actual, dar și în modul în care a fost proiectat următorul. În ceea ce privește creditele financiare pentru studenți, cifrele au fost adaptate, iar fondul existent va fi Um, absorbit de InvestEU după 2020. Încă o acțiune efectuată de comisie este faptul că uh, mobilitatea elevilor uh, din școli este și ea prevăzută acum în um, proiect. În ceea ce privește simplificarea pentru um, cei care fac proiectele, dar și beneficie, avem proiecte pentru a îmbunătăți formularele, pentru a le pune online, pentru a solicita o singură dată uh, Uh, o informație unei persoane, însă există și, bineînțeles, și anumite limite la această uh, simplificare, pentru că este nevoie totuși de un minim de informații din partea beneficiarului, astfel încât să putem produce analize, statistici, să măsurăm uh, um, eficiența programului, să ne asigurăm că fondurile europene sunt bine cheltuite uh, și pentru a ne asigura că rata de eroare este cât se poate de scăzută. Deci trebuie să găsim soluții în viitor. În plus, programul Erasmus a fost un pionier în uh, utilizarea așa numitelor Simplified Cost Options. A fost un efort important de simplificare pentru beneficiari și pentru, calcula, pentru calcularea costurilor eligibile. Vom continua cu aceste eforturi pentru a uh, Uh, îmbunătăți uh, accesibilitatea acestui program. În ceea ce privește criteriile uh, pentru alocarea fondurilor bazate pe performanță, noi considerăm că, din punct de vedere operațional, este complicat să alocăm fondurile numai pe criterii de rezultat și de impact, pentru că evaluarea criteriilor nu se poate face decât pe perioade lungi și criteriile care se doresc folosite acum sunt Uh, outputul și capacitatea de adaptare financiară. Mi se par insuficiente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul uh, raportorului pe acest uh, subiect. Ce părere aveți despre aceste contribuții din partea ramurei executive? Sí, grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă preș- domnule președinte. Doresc să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi mai întâi pentru excelentul raport uh, prezentat atât de bine. Un raport care încearcă să examineze toate aspectele um, unui program global uh, cu diverse, uh, care include multe aspecte. Mi-a plăcut mult uh, și expresia folosită și anume aceea unui cadru de calitate. Este un instrument cu adevărat important, care merită deci sprijinit. Și trebuie să spun că din analiza curții de conturi au apărut câteva elemente critice în legătură cu care am auzit ultimele răspunsuri, dar poate comisia poate să ne dea și um, informații suplimentare. Elementele critice subliniate um, nu înseamnă că programul uh, nu a avut o valoare adăugată, e clară, în timp. Dar cu siguranță există lucruri care pot fi ameliorate și eu aș dori să subliniez uh, cele pe care le-am identificat. Unele le-a identificat și reprezentantul Curții de Conturi. Deci, iată care, după părerea mea, sunt elementele care pot fi îmbunătățite. Nevoia de a identifica indicatori și tehnici de evaluare ale valorii adăugate europene care pot să ofere o măsură mai, măsurare mai precisă atât um, ale obiectiv, în funcție de obiectivele generale, cât și de obiectivele specifice ale programului. Deci e vorba de indicatori care trebuie să țină cont de natura complexă și multidimensională și pe termen lung ale efectelor și impactului uh, programului uh, Erasmus. Deci, Cred că trebuie să se îmbunătățească, cred, atenția acordată tehnicilor de evaluare și uh, indicatorilor calitativi din cadrul programului. Reprezentantul Curții de Conturi a vorbit de asemenea de faptul că nu există o, uh, difer, o definiție clară a participanților dezavantajați, deci care au mai puține oportunități. Uh, faptul că nu există o astfel de definiție nu permite o evaluare clară și concretă a programului. Uh, tocmai pentru a promova cât mai mult mobilitatea în favoarea cetățenilor mai dezavantajați, unui program valoros. Cred că este important să se identifice, să existe date mai precise în acest sens. Și deci, pentru viitorul program Erasmus, poate Comisia ar trebui să încerce cu adevărat să propună o definiție armonizată a participanților dezavantajați cu oportunități mai mici. Un alt aspect este adecvarea uh, formelor simplificate, așa numitul forfe, uh, în față de costul vieții în anumite, state, uh, în anumite state membre. Deci somele forfetare cu siguranță simplifică procedura de rambursare, dar pot prezenta dezavantaje pentru anumiți participanți. Deci, mai ales când vine vorba de rambursarea cheltuielilor de, căsătorie, de, de călătorie bazate pe uh, Um, distanțe, care nu ține cont în mod adecvat de diferențele de preț legate de legătura între anumite destinații mai mult sau mai puțin îndepărtate geografice. Deci, pentru a promova accesul la mobilitatea persoanelor mai dezavantajate, trebuie să se ia în considerare posibilitatea de a extinde ipoteza prefinanțării um, pentru uh, premobilitate. Aceasta este o propunere pe care o fac Comisiei. Încerc să prezint lucrurile în mod cât mai sintetic, dar mi se pare corect să subliniez punctele cărora doresc să li se acorde mai multă atenție. Apoi, uh, potențarea sprijinului lingvistic în cadrul uh, programul Erasmus. Uh, sprijinul lingvistic online este cu siguranță important în cadrul programului și este și un instrument de promovare a multilingvismului. Uh, folosirea unui platforme online pentru cursurile de limbă cu siguranță oferă mai multă flexibilitate pentru utilizatori și o ofertă eventual mai mare de cursuri, dar solicitarea menționată și în solicitarea Curții de Conturi în legătură cu amânarea finanțării cursurilor de limbă on, offline merită de asemenea atenție. Cursurile online și cele offline pentru învățarea limbilor trebuie să fie considerate complementare. Și în fine, se pune problema mobilității individuale pentru doctoranzi în raportul curții um, uh, se arată că în urma uh, anchetelor făcute uh, că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru mobilitatea individuală a doctoranzilor. Termenul minim de 3 luni solicitat până acum este prea rigid și ar trebui să fie modulat în funcție de calendarul cursurilor doctorale pentru a permite șederi minime de o lună. În fine, încă o observație în legătură cu un subiect mai specific garanția pentru uh, creditele pentru studenți. Acest instrument este introdus uh, pentru a apăra beneficiarii, dar nu a întâlnit, nu a fost primită cu mult succes. În raport există anumite note, anumite observații din partea curții și în, în cadrul propunerii pentru noul program 2021-2027 nu, s a uh, nu ținut cont de aceste solicitări și doresc să subliniez în atenția Comisiei acest uh, aspect și aș dori să aflu care este părerea Comisiei. În încheiere, bineînțeles, eu voi uh, lucra pe document, um, voi extrapola legătură cu aceste puncte. Mulțumesc curții de conturi încă o dată și dincolo de aceste elemente critice, repet, că acest program este important uh, și de succes care trebuie sprijinit pentru că oferă o valoare adăugată reală tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Very much, Madame Raporteur. Mulțumim foarte mult, doamnă raportor. Doresc acum să dau cuvântul membrilor acestei comisii. Domnul Țeller și doamna Ayala Sender s-au anunțat. Sunteți de la marile grupuri și primiți două minute maximum. Well, in case, in case you don't need to intervene. Dar nici nu trebuie să interveniți dacă nu vreți. Prea bine. <laughs> Que no sabía bien es que pedido, si pedido la palabra. Am cerut cuvântul, mulțumesc, domnule președinte. Nu, doamnă președinte, nu mai știu cine prezidează. Mulțumesc, mulțumesc uh, membrului Curții de Conturi pentru faptul că ne oferă ocazia să discutăm astăzi despre acest program Um, de succes. Cred că exercițiul Cred că Erasmus Plus este un program cu o valoare adăugată enormă. Este programul care are cele mai multe consecințe pozitive mm, și uh, cred că uh, Uh, creează legături și sentimente pro-europene în rândul tinerilor. Um, aș spune, dacă având în vedere că este atât de pozitiv, ce putem să luăm de la acest program și să aplicăm în, cadrul, în cazul altor programe. Dar um, nu pare să fie asta abordarea curții de conturi. Eu nu înțeleg la ce se oferă, Curtea de Conturi când spune, de exemplu, indicatorii de calitate se bazează în mare parte pe percepția participanților, adică a beneficiarilor, pe baza unor uh, anchete. Deci, atunci când ne spuneți că există și alți identificatori, Aș dori să știu la ce vă referiți concret. Cum putem îmbunătăți un program evaluat? Ar fi bine ca toate programele să poată să fie evaluate pe baza opiniei directe a beneficiarilor. Cu siguranță, în multe cazuri, am uh, vedea rezultate mult mai bune. Am dorit să înțelegem la ce alți indicatori se referă Tribunalul de Conturi. Pentru că nu văd ce alți indicatori mai, uh, uh, mai buni sunt decât uh, feedback-ul de la utilizatori. Apoi, creditele. Este o modă care vine din Statele Unite și acum evaluăm ce se, am evaluat ce se întâmplă în Statele Unite cu așa numitele credite pentru studenți. Eu aș dori să știu Sunt firme care, care câștigă foarte mulți bani și oferă subvenții, pur și simplu nu credite, pentru program european atât de bun ă, să obligăm studenții să facă, să, se, să facă, să, să-și facă datorii și știm foarte bine ce se întâmplă în Statele Unite, că datoriile făcute în timpul studiilor îi penalizează Uh, restul vieții. Mm, la început uh, produsul era frumos. Uh, mm, ideea era ca Ehm, creditul să fie rambursat atunci când tinerii ajung să aibă un loc de muncă, dar acum tinerii nici la 30 de ani uneori nu au un loc de muncă. Aș dori să știu ce are în minte tribunalul uh, Curtea de Conturi uh, când spune că aceste credite trebuie să fie mai atractive. Ar fi bine să evaluăm consecința acestor credite, acestor datorii pentru tinerii care nu au un loc de muncă sigur um, în momentul în care își termină studiul, studiile. Și o întrebare generală, nu știu dacă ați prevăzut și uh, în program Erasmus pentru țări terțe, unde există probleme mari de vize. Uh, studenții, mai ales din țările din vecinătatea UE, doresc să participe, dar deseori obstacolul sunt uh, vizele. Mulțumesc! Thank you very much. And that... Mulțumim foarte mult! A, n-am încheiat. Dorea și domnul Zeller. Mulțumesc! Programul Erasmus Plus este, cum se aude întotdeauna, programul care funcționează cel mai durabil în sensul unei gândiri europene, mai ales în rândul tinerilor, și de aceea el ar trebui să fie continuat și dezvoltat. Acum el este extins și uh, la alte categorii și este foarte bine. Uh, ce a menționat vorbitorul în prezentarea sa, că cu acest uh, program putem face și politică externă. Dacă e să ne uităm un pic la țările în curs de dezvoltare sau la alte state unde există regime autoritare, ar trebui să implementăm mult mai mult acest instrument, să-l consolidăm pentru a oferi tinerilor din acele state să studieze la noi și să învețe în spirit democratic, liber, în spiritul unei societăți democratice, astfel ei uh, ajungând să creeze o societate civilă, fiindcă asta lipsește adesea în țările problematice. Asta ar trebui subliniat la Erasmus+. Plus. Sunt negocieri pe care le facem acum cu aceste state. E vorba de semnarea unor acorduri de parteneriat și de cooperare și am putea include acest element acolo. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Țeller! În numele verzilor, acum vorbesc eu, fiecare cent uh, cheltuit uh, pe copiii mei pentru ca ei să călătorească sunt uh, bani bine investiți, chiar dacă uneori e costisitor, dar merită. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Iată, domnul Țeller, o rețea feroviară europeană de mare viteză, departe de a fi o realitate, ci uh, mai degrabă o structură fragmentată și ineficace. Cine să intervină? Slavă Domnului, avem un raport special din partea lui Oscar Herix de la Curtea de Conturi, căruia și domnul Johan Parț de la Curtea de Conturi e și el aici, îi urăm bun venit. El a creat uh, uh, acest sistem și domnul Ștup, Ștup, E și el aici. Noi am adresat întrebări, mă scuzați, atât comisiei cât și curții de conturi. Și n-am, avem răspunsuri, deci. Ba da, dar ați adresat întrebări lungi, veți primi răspunsuri scurte. Eu voi fi cât știu eu de succint. Doamna Ela Sender, prima întrebare e vorba de indicator pe bază de percepție, ca un fel de satisfacție a clientului. La, la Erasmus Plus este ciudat. Trebuie să um, completezi formularul de satisfacție înainte să primești ultima parte a grantului. Nu spunem că n-ar trebui utilizați acești indicatori. Ba da, chiar ar trebui, căci autoevaluarea este acum iarăși foarte importantă, dar spunem că pot fi indicatori obiectivi, de exemplu, dacă e vorba de învățarea limbii. Cred că asta putem evalua în termen real. Este o mobilitate în sensul învățării, deci cumva trebuie să putem măsura după aceea cum uh, competențele de învățare um, au putut fi dobândite. Um, creditele pentru studenți, împrumuturile. Da, un element foarte important, dar o întrebare cu totul și cu totul diferită. Dacă vrem să atragem nu doar bani europeni, ci și alte resurse, ar trebui să ne gândim la investiții de gen planul Juncker și ar trebui să ne preocupe niște lucruri pe care le-ați subliniat uh, pe bună dreptate Uh, rata dobânzii n-ar trebui, de exemplu, să fie prea mare, procedurile administrative ar trebui să fie simple, căci oamenii au nevoie de plată în avans pentru uh, călătorie. Și grantul nu este plătit imediat, el este plătit după aceea, deci studenții au nevoie de resurse înainte. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că sunt și bucuros și îngrijorat când aud că spuneți că bugetul pentru Erasmus Plus ar trebui triplat. Asta înseamnă tocmai că pentru a digera acești bani ar trebui să ne gândim cum să îmbunătățim măsurarea performanței, căci am avut alte exemple în agențiile europene unde agențiile se zbăteau cu un buget uriaș semnat de legiuitor pentru a rezolva niște probleme complexe. Este deja o, uh, o măsurătoare de performanță, e adevărat, plictisitoare, dar foarte necesară și trebuie să facem evaluare în funcție de performanță. Cam asta ca răspuns din partea mea uh, atât de succint. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Comisia? Pe scurt, pentru a uh, da asigurări tuturor, uh, după ce au completat formularul de satisfacție, studenții primesc fondurile, dar pot să scrie ce vor în acel uh, formular, inclusiv critici. Apoi, în ceea ce privește uh, definiția armonizată a oportunităților și a studenților dezavantajați, din păcate, este în domeniul educației, unde metoda este cea de coordonare, deci totul depinde de statele membre. Există contexte diferite în statele membre și definițiile nu sunt armonizate. Aș vrea să răspund Uh, și la costurile pe unitate uh, și uh, calculul distanțelor și așa mai departe. Am modificat deja metodele de calcul, baremurile, dacă vreți, ținem, ținând cont de regiunile ultraperiferice, deci cei care locuiesc în aceste regiuni și trebuiau să plătească mai mult costuri de transport. Ne-am bazat pe statistici pe mai mulți ani în acest sens și de asemenea încercăm în diferitele programe să avem uh, baremuri similare. Cursurile de limbă sunt cursuri de limbă oferite înainte de uh, plecare, există cursuri online um, oferite pentru viitorii beneficiari care vor să participe la acest program de mobilitate și, uh, și la final pentru a vedea dacă au progresat. După cum știți, programul sprijină și uh, Um, cursurile de limbă prin metode tradiționale offline. Iar în cazul, în, în cazul viitorului proiect de domeniu sau de zonă europeană a educației, ne dorim ca fiecare uh, student să uh, stăpânească două limbi străine. În ceea ce privește doctoratele, e puțină mobilitate uh, nu este um, o populație care folosește uh, mult uh, acest tip de mobilitate. Vom încerca să vedem de ce, dar există și alte posibilități oferite acestor studenți, cum ar fi stagiile. Thank you very much and, uh... Mulțumim foarte mult. Îmi cer scuze de la membri și participanți pentru că sunt uh, prea uh, nerăbdător în felul în care tratez uh, subiectele acestea, dar în politică este mereu foarte important să-ți asum răspunderea, deci uh, cer să fiu eliberat și să predau președinția în mâinile competente ale lui Ingeborg Gresle. Dar, de fapt, ne înțeleseserăm să continuați dumneavoastră. În fine, trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Este vorba de o rețea feroviară europeană de mare viteză, departe de a fi o realitate, o, ci o rețea fragmentată și ineficace. Domnule Herix, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, doresc să vă prezint pe scurt constatările și recomandările din raportul nostru cu privire la rețeaua feroviară de mare viteză. La începutul intervenției mele doresc să mulțumesc uh, domnului raportor Țeller pentru faptul că a făcut tot posibilul să fim aici. Iar pe 15 octombrie vom fi la Tran și vom face acolo o prezentare. Permiteți-mi așadar să intru direct în pâine. Vreau să subliniez uh, care este importanța economică și socială a acestei rețele de mare viteză. Asta înseamnă că sunt mai mulți uh, pasageri în Europa, um, cam, uh, o, uh, cam un sfert din toți călătorii. În, la sfârșitul 2017 aveam 9000 de kilometri în, func- în funcțiune de rețea feroviară de mare viteză, cu mulți alți kilometri în construcție. Deja din anul 2000, Uniunea Europeană a oferit 23,7 uh, miliarde de euro în acest domeniu, împrumuturile fiind de vreo 30 de miliarde de euro, deci în total um, au fost 53 uh, de miliarde de euro ca investiție, o sumă frumușică. Vreau însă să spun din capul locului că transportul pe rețeaua feroviară de mare viteză este unul confortabil, flexibil, ecologic, durabil. Asta am constatat uh, pe 10 rute, am făcut uh, studii, uh, inclusiv cu legături transfrontaliere în 6 state membre, Germania, Spania, Franța, Italia, Portugalia și Austria și am analizat 30 de proiecte cofinanțate. Așa că permiteți-mi să trec la primul bloc, constatări în legătură cu planificarea strategică și deciziile. În general, nu există un plan realistic pe termen lung al Uniunii Europene, deci planul nu se bazează pe analiză realistă și credibilă. Comisia a planificat o triplare a rutelor de mare viteză până la 30.000 de km până în anul 2030. Dar asta nu se va realiza, nu se va putea. Am constatat de asemenea că la Comisia Europeană sau la nivelul coordonatorilor europeni nu există instrumentele juridice sau prerogativele juridice necesare în ceea ce privește luarea de decizie pentru a se asigura că statele membre construiesc Uh, rețelele feroviare necesare până în anul 2030. E o lacună și aceasta a apărut mai ales la proiectele transfrontaliere, pe coridoarele transnaționale. Rezultatul care este? Există, uh, așa cum uh, arată titlul, o rețea fragmentată. Sunt zone izolate iar la nivel transfrontalier lipsește coordonarea, ceea ce rezultă în niște legături internaționale insuficiente sau foarte proaste, iar valoarea adăugată europeană este una foarte mică, oferită prin investiții cofinanțate în infrastructură. Ca exemple pentru asemenea uh, legături uh, foarte proaste, München-Verona, într-un proiect european și proiectul eșuat Europe Hub, Europe Hub Rail, sensul fiind de a lega Bruxelles, Luxemburgul și Strasburgul cu uh, trenuri de mare viteză. Rezultatul este că astăzi, între Luxemburg și Bruxelles, în loc de 90 de minute cât să dureze cursa, cursa durează mai mult cu o oră, cam ca în anii 80. Chit că în Uniunea Europeană s-au investit aproape 100 de milioane de euro pentru planificare și implementare. Am făcut recomandări către Comisie, în așa fel încât să vină cu un plan de implementare realist pe termen lung, ținând cont de uh, importantele legături transfrontaliere de asemenea, ar trebui să avem în vedere rețelele TNT și să facem prelucrările necesare în așa fel încât să respectăm termenele pentru finalizarea uh, uh, căilor uh, de mare viteză pe coridoarele principale. Și Comisia împreună cu statele membre a trebuit să vină cu instrumente mult mai puternice de implementare pentru CEF, Connecting Europe, Europe Facility. Și nu în ultimul rând, să avem în vedere și rolul coordonatorilor europeni. Ei trebuie să aibă un rol mai important pentru a implementa proiectele transfrontaliere. Continui cu pregătirea și implementarea proiectelor. În verificarea noastră am constatat că există o calitate insuficientă a evaluării nevoilor reale din statele membre. Hotărârile de construcție sunt luate în statele membre și se bazează adesea pe niște considerente pur politice, rare ori pe o analiză, o analiză reală cost-beneficiu. Asta înseamnă că mijloacele sunt utilizate într-un mod ineficient. Și asta nu este excepția, ci, după cum ne-am dat noi seama, mai degrabă regula. Au fost niște întârzieri ele au uh, însumat mai bine de 10 ani, la jumătate din cele 10 uh, rute de mare viteză analizate de noi au fost depășiri ale costurilor, în total 25 de miliarde de euro pe cele 10 rute verificate uh, și în total rezultă 78% depășire a estimat, estimărilor inițiale. Între Stutt, pe ruta Stuttgart-München a fost cea mai mare depășire de 600%. Este o depășire care nu pune povară pe bugetul european, ci pe cel național, dar până la urmă și aceea sunt tot bani publici. Am constatat că costurile de infrastructură pentru aceste uh, uh, rute sunt foarte scumpe, 25 de milioane de euro pe kilometru. La tunelul Bremen-Basel, tunelul Bremen, uh, costurile fiind impresionante. Apoi, uh, iarăși la Stuttgart și München, uh, am văzut că au fost probleme și în ceea ce privește întârzierile. Am constatat iarăși că vitezele uh, obținute erau uh, doar de jumătate din ceea ce se, ce se estimase inițial, ceea ce înseamnă că nu peste tot uh, era nevoie să existe aceste trenuri de mare viteză și, prin urmare, uh, ar fi putut fi obținute niște economii, economii de miliarde de euro utilizând legăturile existente înainte să avem niște trenuri de mare viteză neutilizate, foarte scumpe. Am văzut asta în Italia, între Vene- la o, pe, undeva pe o rută de la Veneția, unde cu 7 miliarde de euro, unde s-ar putea economisi, mă scuzați, 7 miliarde de euro, doar dacă s-ar fi adăugat uh, pe o rută 10 minute în plus ca timp. Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere cofinanțarea și să o lege de anumite precondiții, de exemplu cum ar fi o evaluare atentă a nevoii de trenuri de mare viteză. Să existe proiecte strategice care să fie catalogate în funcție de importanța lor și să existe, bineînțeles, uh, um, factorul competitivitate. De asemenea, comit Comisia Europeană ar trebui să simplifice uh, licitațiile internaționale și ar trebui să creeze niște puncte centrale de tip one-stop shop pentru a uh, trece pe repede înainte formalitățile în statele membre. Și acum, în ceea ce privește durabilitatea și eficiența proiectelor, la capitolul durabilitate, investițiile au foarte puțin durabile în ceea ce privește rețelele feroviare de mare viteză. După ce acestea erau finalizate, se putea constata că numărul pasagerilor era foarte mic, mult mai mic decât reperul pe care l-a avut comisia cu 9 milioane de pasageri pe an. Asta a însemnat că mijloacele de cofinanțare europeană de 2,7 miliarde de euro pentru cele trei proiecte analizate au fost bani utilizați ineficient. De asemenea, s-a mai constatat că la 9 din 4 rețele feroviare, numărul pasagerilor potențiali nu era suficient de mare. E o problemă cu interpretarea, nu e în spaniolă sau Dacă merge acum... Pot continua. Am constatat de asemenea că la 9 din cel, uh, um, în cadrul mai multor rețele 9 din 14, numărul pasagerilor era mult mai mic decât cel uh, estimat inițial. În ceea ce privește interoperabilitatea, ea lipsește în uh, ceea ce privește planul transnațional. Cam 11.000 de norme naționale sunt în continuare în vigoare, chit că în anul 2010 s-a făcut o recomandare ca aceste uh, ca aceste piedici administrative să dispară. Asta, acest lucru înseamnă că în continuare trenurile trebuie să oprească la frontieră și prin urmare se pierd minute prețioase. Am constatat de asemenea că sistemele în ceea ce privește costurile de utilizare a șinelor sunt foarte uh, complicate. Prin urmare, nu este un acces liber la această piață, cel puțin nu în toate statele membre, lucru valabil, de exemplu, pentru Franța și Spania, iar condițiile de concurență cu ceilalți uh, actori de pe piață erau inegale și nu se respectă principiul ă, beneficiarului uh, niciun fel. nici principiul poluatorul plătește. Eu zic că trebuie eliminate toate obstacolele din calea uh, creării unei rețele feroviare îmbunătățite care să uh, meargă lin, cu, de exemplu, cu bilete electronice, cu o simplificare și cu o raportare uh, mult mai clară în ceea ce privește punctualitatea trenurilor și formularul de satisfacție. Uh, Cam atât uh, scurtul meu raport despre constatările noastre, dar vă stau la dispoziție pentru alte întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Am un deja vu. Raportor este colegul Țelăr. Vă rog. Nu e deja vu, sunt prezent în realitate. În urmă cu 20 de ani, am stat și am discutat cu Uh, primarul general al uh, Poznanului și ne întrebam noi când va fi uh, finalizată unitatea europeană. Avem un proiect care a fost realitate înainte de primul război mondial. Trenul teatru, dup- după amiază, pleca de la Poznan, ajungea la timp, atât de la timp în uh, Berlin, încât oamenii puteau să meargă la uh, teatru la Berlin și apoi seara să se întoarcă și era atât de la timp la uh, Poznan încât să poată să meargă oamenii a doua zi la serviciu și invers era la fel valabil. Dacă în ziua în care vom fi uh, pus la punct un astfel de proiect, unitatea europeană va fi desăvârșită, însă după cum constatăm suntem foarte departe de asta și sunt recunoscător uh, curții de conturi pentru că a abordat acest uh, subiect și domnului Herix uh, pentru că uh, ne-au furnizat aceste cifre. O poziție critică față de rețeaua mi-era clar de la început că poziția va arăta unele, sau raportul va arăta unele slăbiciuni și va critica această rețea feroviară europeană de mare viteză, dar că va fi atât de, um, că vor fi atât de dure criticile, nu mă așteptam. Deci, uh, mai e mult uh, de lucru vorbim despre reducerea emisiilor de CO2 la autovehicule până la un nivel la care mașinile de fapt ar trebui să stea pe loc. Ehm, însă eh, nu facem suficiente eforturi pentru a promova mijloace de transport alternative una dintre marile întreprinderi de specialitate, DHL, mi-au spus că 60% se transportă cu avionul, restul de 40% cu camionul și de tren nici nu se discută pentru că durează prea mult, nu ajunge la timp, e prea scump și așa mai departe. Domnul Herix, după cum spunea, există planuri de mult, de peste 10 ani vorbim despre interoperabilitate, despre depășirea așa numitor bottlenecks, acelor blocaje. Uh, Uh, și nu reușim să facem uh, progrese. Uh, când vorbim despre trenuri, se manifestă toate egourile. Fiecare vrea să-și impună modelul, plus intervin măsuri de protecție a intereselor fiecărui stat. Avem mecanismul pentru interconectarea Europei Uh, și s-au luat măsuri în, acest, uh, în cadrul acestui program pentru a rezolva probleme de mobilitate, însă nu au fost de succes. Sper că acest raport să ne scuture puțin și um, odată ce va fi prezentat și la Comisia pentru Transport să ducă la o accelerare a um, găsirii de soluții în negocierile privind uh, cel de-al patrulea pachet feroviar. Și, de asemenea, sper că vom ajunge la o planificare realistă pe termen lung. Pentru că nu ne dorim ca rețeaua de înaltă viteză să uh, fie um, ineficientă. Dacă până la urmă tot la 40 de km trebuie o oprire, atunci nu are niciun sens să facem uh, această rețea. Uh, Ehm, deci dacă un tren de 300, care merge cu 300 de km la oră se oprește tot la 40 de km, mai bine facem unul care merge cu 160 de km la oră. Avem nevoie de o planificare la nivel european. Între timp ne dăm seama că din afară alte puteri, cum ar fi chinezii, își uh, duc negocierile cu 16 uh, state din și din afara Uniunii Europene pentru a-și impune propria tehnologie. Porturile le-au ocupat deja, urmează trenurile. Și dacă uh, reușesc, noi vom fi cheltuit degeaba prea multe miliarde și vom fi, de, vom fi devenit și dependenți de uh, finanțări uh, și proiecte uh, străine. Trebuie uh, să existe foarte multă atenție uh, și în domeniul achizițiilor publice, um, acordarea de contracte pentru proiecte transfrontaliere. Este important, avem o propunere din partea Comisiei care tocmai creează noi posibilități pentru cooperarea transfrontalieră. Uh, dar iată, din nou intervine rezistența egoistă a statelor membre, care fiecare se teme de pierderea suveranității. Eu accept cu plăcere o astfel de pierdere dacă putem să facem progrese și în domeniul uh, transportului. Și bineînțeles, uh, de asta ține și mm, nivelul de atractivitate al căii ferate. Și aici uh, Curtea de Conturi a făcut uh, recomandări foarte bune, biletul electronic, um, comunicare mai bună în ceea ce privește um, orarul și întârzierile, toate acestea sunt incluse în pachetul uh, feroviar. Uh, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați scris acest uh, raport, ați arătat care sunt punctele slabe. Eu sper că um, va fi un semnal de alarmă astfel încât să continuăm cu planurile pe care le avem de zeci de ani de zile. Doamna Ayala. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu siguranță, având în vedere că din totdeauna m-am ocupat de transporturi, um, punctul meu de vedere este puțin diferit. Mai întâi, aș dori să vă întreb, pentru că vorbesc despre o problemă de conflicte de interese, care nu e primul la Curtea de Conturi pe care îl descoperim. Doresc să vă întreb, dumneavoastră, Fiind membru austriac al Curții de Conturi, deja v-ați ocupat de un raport în care ați vorbit despre proiectul Brennero. A fost un raport foarte critic și aici din nou vorbiți despre el. Doresc să vă întreb dacă nu aveți impresia, pentru că eu am avut clar această impresie, că pentru a rezolva o problemă personală legată de Brennero, nu știu dacă cu Germania sau cu cine, temeiul juridic e clar că în cazul rețelelor transeuropene uh, decizia este bilaterală, nu este doar europeană. Aș dori să știu, deci, în primul rând, dacă nu v-ați lăsat puțin uh, depășit de chestiunea concretă a Brennerului, uh, dacă nu extrapolați de la rețelele de mare viteză, care în țară ca a mea au schimbat complet geografia, uh, căile de comunicație. Uh, mie mi-a schimbat uh, viața. Acum ajung în orașul meu într-o oră și un sfert de la Madrid. Înainte făceam trei ore. Deci, trenurile de mare viteză efectiv ne-au schimbat viața și nu sunteți oare dumneavoastră puțin părtinitor pentru că aveți ceva cu Brennerul? pro, în uh, acest program a avut foarte mult succes uh, la nivel de cerere, din, la nivel public, privat, a statelor membre și așa mai departe. Și chiar dumneavoastră arătați prin, prin cifre. Uh, ne puneți un titlu care pare că ar fi, o, o, că ar, fi, ar fi mers foarte prost programul, dar de fapt dacă citim cifrele vedem că nu e așa. Eh, câștigurile eh, cost-beneficiu sunt foarte mari, să nu mai vorbim de schimbările climatice. Apoi, spuneți că problemele eh, sunt la frontieră, dar avem temeiul juridic pentru a face tot ce putem pentru a stimula transportul cu trenul și pe pagina 23 cifrele arată că Uniunea Europeană a contribuit cel mai mult la proiectele transfrontaliere și tocmai acolo uh, se, se, se insistă și se investește mai mult în general, în bottleneck cu transfrontalier. Nu credeți, deci, că opinia dumneavoastră personală legătură cu Brennerul, de lupta dumneavoastră între uh, Austria și Germania v-a influențat? Însă nu trebuie să, eu nu, nu, nu dați vina pe un program european care are cele mai multe cereri din toate proiectele. Nu avem destul buget pentru toate proiectele care au nevoie de el. Și uh, este un program care a schimbat viața multor europeni și mulți așteaptă, își așteaptă rândul ca să le schimbe și lor viața. Deci aș ruga Curtea de Conturi atunci când vine cu așa ceva, cu astfel de, de titluri, uh, să se întrebe mai bine pentru că eu cred că ați fost dumneavoastră uh, influențat în legătură, din cauza sentimentelor dumneavoastră în legătură cu proiectul din zona dumneavoastră. Dar noi, ceilalți europeni, avem dreptul la trenurile de mare viteză. Uh, aceste tipuri de transporturi ne-au schimbat viața cu costuri mult mai mici decât pentru transportul aerian. Deci vă rog, fiți mai realiști și nu veniți cu astfel de titluri pentru că efectiv uh, sunt contrarul la ceea ce trăiesc europenii. Europenii profită de uh, marea viteză și ar fi bine să existe mai multe proiecte de mare viteză. Haideți să încercăm măcar uh, să lăsăm tuturor timpul de a lua cuvântul. Comisia, vă rog. Uh, Doamnă președinte, domnule Herix, stimați deputați, doamnelor și domnilor, noi partajăm poziția Curții de Conturi că este nevoie de o infrastructură funcțională pentru a menține competitivitatea și bunăstarea Uniunii Europene. Tocmai de aceea Uniunea Europeană lucrează pentru a crea o rețea transeuropeană cu care să aibă la bază o rețea feroviară de mare viteză. Este esențial pentru a-i conecta pe europeni și pentru a promova mobilitatea durabilă în Uniunea Europeană. Statele membre, bineînțeles, au peste 200.000 de, de kilometri de cale ferată, iar proiectul de uh, mare viteză nu se va uh, pune în aplicare peste noapte. Tocmai de aceea salutăm poziția cur- uh, raportul curții de astăzi și Uh, sprijinim eforturile curții în vederea uh, cheltuirii eficiente a fondurilor. Însă raportul trebuie citit în totalitatea sa, nu numai titlul. Cred că toată lumea din această sală și uh, deputații au înțeles că avem o planificare pe termen lung, cu, cu, cu guvernanță puternică, cu reguli clare și cu finanțare adaptat, adecvată Regulamentul TNT este din decembrie 2013. De-abia din 2014 facem implementarea și acesta prevede o strategie pe termen lung cu o identificare uh, a priorităților cheie cu termene de, pune, de finalizare 2030 și 2050. Această rețea de infrastructură subliniază și um, conexiunile de mare viteză. Deja din 2011 Um, s-a um, prevăzut asta. S-a creat o cu totul nouă guvernanță. Avem o abordare a coordonatorilor um, și avem o legătură foarte strictă cu mecanismul de interconectare a Europei. Acolo adoptăm principii și aplicăm uh, principii de bună cheltuire a fondurilor care sunt uh, revocate dacă nu sunt folosite. Noi considerăm că este un răspuns uh, bun la nevoile pe care le-am identificat la fel cu curtea. Bineînțeles, curtea are dreptate când spune că lucrurile pot fi îmbunătățite. Și astăzi am votat în comitetul nostru um, implementarea uh, unui uh, regulament solicitat de comisie, de curte. Tocmai de aceea am venit alergând în sală. Um, vom încerca să luăm măsuri adecvate pentru a da curs recomandărilor curții. Am, uh, lucrăm la o propunere uh, CEF 2, de asemenea la o nouă propunere la Europe on the Move, uh, măsuri TNT inteligente și pentru a răspunde la recomandările curții de conturi. Cred însă că însă că uh, suntem pe calea cea bună. Acum trei săptămâni, ca să-i răspund domnului Țeller, am luat un uh, tren de la Bruxelles, la, m-am dus la concertul U2 de la Paris și la ora 9 eram înapoi uh, ca să merg să lucrez. Iar când la Copenhaga um, la, la o conferință, cu ocazia unei conferințe, toate hotelurile erau foarte scumpe, am dormit la Malmö și m-am întors la timp uh, pentru conferință. Sunt convins că cu planificarea făcută și cu propunerile făcute pentru CEF2 și pentru uh, revizuirea TENTE, putem atinge aceste obiective ambițioase până în 2030 și 2050. Iar la final fac apel la toată lumea să lucrăm mână în mână între Parlament, Consiliu și Comisie pentru a um, atinge acest obiectiv ambițios de a respecta toate cerințele și recomandările uh, curții. În regulă, mulțumesc. Am să-i dau cuvântul domnului uh, Herix înapoi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamna Iala Sender, pentru întrebări. Din păcate, trebuie să vă spun că n-am niciun fel de conflict de interese. Pot chiar să vă spun că la acest uh, uh raport am cooperat strâns cu Curtea de Conturi Austriacă. Uh, și pentru a evita suprapunerile am avut doi auditori în echipa noastră și ne-am bazat uh, pe, uh, cele, pe informațiile obținute de la Curtea de Conturi austriacă. Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că nu, ar, nu e vorba de sensibilități personale, ci de fapte. Am constatat și asta se poate vedea în uh, căsuța cu numărul 3, la uh, punctul 5, am constatat că clienții trebuie să aștepte 14 minute la tunelul Brenner. Foarte multe măsuri luăm, uh, cheltuim foarte mulți bani pentru a uh, face mai rapidă cu 114 minute uh, uh, ruta între München și Verona și iată se pierd 14 uh, minute care nu s-ar pierde dacă uh, Um, ar exista uh, voința. Și există mai multe uh, exemple, nu numai um, Brenner. Uh, între Portugalia și Spania, Extremadura, aceeași problemă. Spania are 6 kilometri înainte a oprit la 6 km înainte de uh, graniță lucrările și nu, se, nu există cooperare. Toate acestea sunt în raport. Intervenție fără microfon uh, din partea doamnei Ayala Sender. Da, vedem că există dificultăți uh, în regulamente care creează probleme în transportul transfrontalier. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, un alt exemplu, între Spania și Franța, pasagerii trebuie să coboare din tren și să schimbe șina, practic. Uh, asta va, va fi foarte complicat în astfel de condiții ca uh, calea ferată să, fie, să facă față concurenței avioanelor. Am spus-o din nou, avem o atitudine pozitivă față de transportul de, feroviar de, înaltă, de mare viteză. Uh, considerăm că este un, un tip de transport rapid, confortabil. Uh, în acest uh, raport uh, ne-am preocupat foarte mult de nevoile clienților. Am încercat să analizăm unde între orașe este competitivă uh, rețeaua feroviară cu avionul și am, am ajuns la câteva rezultate. Însă, după cum spunea și domnul Țeller, este nevoie de condiții cadru pentru a putea atinge asta. Ați spus și dumneavoastră um, avionul și trenul de mare viteză. Noi considerăm că ele pot conviețui. În aliniatul 70 am spus despre faptul că există foarte puține gări la um, trenuri de mare viteză care să aibă o legătură directă cu uh, aeroporturi. Există o linie de succes între Madrid și Barcelona, de exemplu, dar cele două uh, aeroporturi uh, atât de importante nu sunt legate uh, de această linie considerăm că uh, putem obține mai mare valoare adăugată uh, cu anumite uh, decât este cazul în momentul de față. Dar credeți-mă că nu există niciun fel de tendențiozitate personală din partea mea. Mulțumesc. Încheiem cu acest punct. La final, domnul uh, Țelăr. Dar pe scurt, vă rog. Mulțumesc reprezentantul Comisiei a dat câteva exemple pozitive. Mă bucură dacă lucrurile progresează, dar din păcate ele sunt mai degrabă excepția. Și tocmai de aceea uh, tonul acestui raport uh, se justifică. Foarte bine, mulțumesc. Cu acesta trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea acestui raport. Deci trecem, deci, uh, trecem la uh, raportul anual pentru 2017 privind controlul activităților financiare ale BEI. urez bun venit domnului Stup. Der Berichterstatter ist Herr Pirinski und der Raportor este domnul Pirinski. Hallo, grüß dich, Hallo. Genau. Und Sie würden auch gleich das Wort erhalten zur Vorstellung des Berichts. Dankeschön. Vielen Dank, Frau. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă Ingeborg. Sehr gut hier in Kont zu sein. Und heute... Este mereu foarte bine să mă aflu aici. Astăzi vorbim despre rezultatul exercițiului din 2017. Doamnelor și domnilor, este foarte bine să... Este foarte frumos să ne aflăm aici. Mulțumim pentru invitație astăzi mă voi uh, axa pe raportul din 2017 și cu permisiunea noastră în prezentarea mea scurtă, de 5 până la 10 minute, voi vorbi mai întâi despre resurse în sine, 2. despre ce am făcut în ultima vreme la FEIS și, în al treilea rând, chestiuni de guvernanță și transparență. Mm, în trecut, dacă bine mi-amintesc, am fost și eu raportor la începutul anilor 2000 pe rezultatele BI. Mă uit acum la Banca Europeană de Investiții și spun că sunt trei importante provocări cu care ne confruntăm în mod simultan ca bancă. Întâi, Brexitul și aranjamentele financiare post-Brexit căci dacă pierdem patru acționari principali, peste 16% din acțiuni, pierdem și finanțarea. Și acordul care a fost obținut în decembrie trecut a fost că vom rambursa 3,5 miliarde de euro în capital plătit uh, Regatului Unit pe mai mulți ani adică aproximativ 300 de milioane de euro fiecare. De ce este o provocare? Căci acest capital trebuie să fie înlocuit în așa fel încât noi să putem să menținem volumul de creditare pe care îl avem la ora actuală, iar propunerea pe care am înaintat-o statelor eh, noastre membre, cele 27 de fapt, este să folosim rezervele noastre. Am primit eh, o aprobare de la Consiliul Director, dar avem nevoie în continuare de um, binecuvântarea guvernatorilor. Apoi, altă provocare este CFM-ul. Chiar uh, se întâmplă să fiu uh, responsabil de acest dosar. În mod obișnuit, BI nu ar fi direct uh, implicată în negocieri, dar motivul pentru care suntem totuși implicați este că un subiect cheie în acest CFM este instrument, sunt instrumentele financiare. Din bugetul normal din 2007 până în 2014, doar 2% uh, au fost instrumente financiare și garanții de buget. Acum, cu propunerea Uh, comisie este alta în ceea ce privește investițiile și investițiile externe. Propunerea este ca 4% pe viitor din întregul buget să fie instrumente financiare și garanții de buget. been, uh... Și asta mai ales uh, pentru că FC a fost un succes. Și bineînțeles ne bucurăm de acest lucru, dar există probleme de guvernanță. Um, care trebuie încă rezolvate la nivelul Comisiei a statelor membre și, bineînțeles, cu implicarea Parlamentului European. Considerăm că BEI nu e comisia, dar nici comisia nu e bancă. Și fiecare trebuie să-și păstreze propriile sarcini și să rămână uh, divizarea sarcilor între instituții cum este. Acum, în legătură cu rezultatele. Uh, doamna la intervine din sală fără microfon. Exactly. That is. Yep. Yeah. No, that was exactly my point. That it is. Da. Asta vreau să spun. Deci, puterea executivă nu poate să fie bancă. Uh, Eh, nici puterea, <laughs> nici trebuie să fie nici puterea legislativă, nici cea judiciară. Deci, astăzi doresc să vă vorbesc mai întâi în legătură cu principalele cifre. Cifrele pentru 2017 din ciclul nostru de raportare dacă vedem uh, activitatea combinată a BEI și a Fondului European de Investiții, vedem că totalul este de 78,16 miliarde, ceva mai puțin decât în 2016. Dar, după cum vedeți, uh, tendința generală este de creștere a volumului în ultimii ani. Deci, în ultimii trei ani, um, bugetul a fost de aproximativ 80 de miliarde. Deci um, o mare 69%, uh, 69 uh, au fost operațiuni ale BEI uh, și restul EIF. În ceea ce privește operațiunile BEI, avem mai întâi mediu și clima, 16 miliarde, apoi infrastructura, 18 miliarde, inovarea, Uh, și calificările, aproape 14 miliarde și pe locul 4 IMM-urile în valoare de aproape 13 miliarde de euro. Dacă luăm acest pachet de aproximativ 80 de miliarde, putem spune că efectul de pârghie a adus investiții în valoare de 250 de miliarde de euro. Astfel, putem identifica uh, principala forță a uh, BEI. Generează între sectorul public și cel privat investiții în general. Um, în ceea ce privește numărul de proiecte aprobate, am, uh, um, am ajuns la un nivel record de 901 proiecte Uh, și, după cum știți, fiecare proiect este foarte bine evaluat. Impactul a fost de aproximativ 285.000 de mii de IMM-uri și cu aceste investiții am uh, la aceste investiții au creat 3,9 milioane de oameni. Ă, aș putea vorbi despre cele patru domenii, dar voi vorbi doar despre unul, și anume ă, lupta împotriva schimbărilor climatice și mediul. După cum vedeți, creditele totale în acest sector sunt în valoare de 19,4 miliarde pentru uh, Uh, energie, transporturi, inovarea în domeniul climei, uh, cercetare și dezvoltare și așa mai departe. Obiectivul nostru a fost acela ca aceste investiții să reprezinte aproximativ 25% din activitatea noastră și am depășit acest obiectiv. Deci, ne-am descurcat foarte bine. În legătură cu anumite aspecte cheie, pentru că facem foarte multe, de exemplu, uh, coeziunea socială este mai puțin vizibilă, dar după 26% în 2015-2016, coeziunea socială a crescut, investițiile în coeziunea socială au crescut la 29,6% mai ales prin credite în regiunile prioritare. Nu am ajuns la obiectivul general de 30%, dar ne apropiem. Deci, rezultatele sunt bune și dacă îmi permiteți, aș adăuga în legătură cu uh, securitatea uh, la bancă, din câte știu, avem cel, rata cea mai mică de credite neperformante din lume, în valoare de 0,3%. Deci, creditele noastre, uh, practic, sunt, uh, sunt uh, rambursate, chiar dacă finanțăm și proiecte ceva mai riscante prin EFSI. Acum aș dori tocmai să vorbiți tocmai de EFSI. Doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru tot ceea ce a făcut în legătură cu EFSI. După cum știți, aceasta a fost inovația acestei comisii, așa numitul Plan Juncker, dar cifrele vorbesc de la sine. Obiectivul în 2014 a fost să se relanseze investițiile în Europa, pentru că rămâneam în urmă în urma crizei financiare și a zonei euro. Cu o garanție de 21 de miliarde de euro împreună cu de la Comisia Europeană și de la BEI, obiectivul era să generăm 350 de miliarde de euro în investiții până în iunie-iulie anul acesta. Nu doar am atins acest obiectiv de 300 15 miliarde, dar l-am chiar depășit. Am ajuns la 334 de miliarde de euro, așa cum am anunțat la sfârșitul lui iulie. Deci rezultatele au fost mai bine decât uh, ne-am așteptat și deci am ajuns la 344 de miliarde și jumătate investiții generate. Factorul de multiplicare este de 15 ori și deci efectul de pârtie a fost uh, a funcționat se discută mult despre modul în care facem acest lucru. Dumneavoastră și Comisia Europeană ați stabilit obiectivele la nivel de politici și noi ne-am ocupat de partea bancară și când ne ocupăm de partea bancară cooperăm foarte strâns cu băncile naționale de promovare și acest lucru este foarte important. Deci, din proiectele de care ne ocupăm, având, depinde cum calculați, dar cam o treime uh, sunt făcute împreună cu băncile naționale de promovare și contribuția lor a fost foarte utilă. Aș adăuga, din perspectiva bancară, EFSI nu, este, nu generează venituri pentru noi, din potrivă, banca pierde bani din EFSI, dar considerăm că asta trebuie să facem în momentul de față, ca să putem promova inovarea în general. Unii vă îngrijorați că sprijinul din EFSI este inegal în UE și uh, luăm în serios această preocupare, dar doresc să subliniez că, în general, Creditele de la BEI și din cadrul EFSI nu se bazează pe cote, pentru că dacă ne apucăm să aplicăm cote în legătură cu cât trebuie să oferim credite în ce parte, nu un alt funcționar și nu respectă nici uh, liberele a circulație a persoanelor uh, uh, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Deci, proiectele noastre răspund cererii. Eu sunt la bancă doar de un an și sunt foarte impresionat de modul în care funcționează, pentru că vine o solicitare la bancă, se ocupă un ofițer de credit de el și care hotărăște dacă proiectul poate fi finanțat. Dacă de lumină galbenă, atunci un economist și un specialist financiar uh, evaluează, apoi evaluează un uh, jurnist, apoi un gestionar al riscurilor, apoi un om de știință sau un inginer în funcție de proiect deci, deci avem o echipă foarte competentă care evoluează cu foarte mare atenție întregul proiect și de aceea cred că marea majoritate a proiectelor sunt proiecte de succes. Mm, când vine vorba de EPSI și cine primește cea mai mare parte, ezit să spun asta pentru că e un lucru relevant și mai puțin relevant în același timp. Dacă ne uităm la investiții în funcție de PIB, relația cu PIB-ul, principalii beneficiari sunt Estonia, Portugalia, Grecia, Spania și Lituania. Dar, bineînțeles, depinde de ani. Deci Estonia, Portugalia, Grecia, Spania și Lituania. Adiționalitatea este uh, un principiu esențial pentru EFC. Știm că trebuie să facem mai multe și să comunicăm mai bine. Proiectele eligibile trebuie să arate care, uh, situ, care sunt situații de eșec de piață sau situații de investiții suboptime. În general, ne bucurăm de modul în care a funcționat EFTI și acesta este un argument în negocierile CFM. Dacă FC merge bine așa cum e, de ce să-l modificăm? În fine, doamnă președinte, aș dori să mai spun câteva lucruri în legătură cu transparența și guvernanța corporatistă. Suntem în continuare în linia întâi atunci când vine vorba de standardele de transparență și guvernanța corporatistă și acest lucru este valabil și în ceea ce privește politicile de transparență ale băncii. care au fost revizuite în 2015. Din 2016, politica noastră de transparență se concentrează mai mult și respectă mai mult legislația europeană, precum și politica UE antifraudă. Dar înțelegem că e nevoie de și mai multă transparență și de mai multă comunicare. Dar cerem să recunoașteți că transparența în cazul instituțiilor bancare are limite mai ales atunci când e vorba de clienți, uh, de informații sensibile din punct de vedere comercial ale clienților. Aplicăm noua noastră politică um, privind, care respectă um, liniile directoare ale Transparency International, respect, uh, cooperăm și cu Ombudsmanul European pentru și încercăm să rectificăm în funcție de Um, observațiile membrilor acestei comisii și în funcție de consultările publice și avem și un mecanism de plângeri. Uh, um, lucrăm în momentul de față și la revizuirea codului nostru de conduită în general. Deci, în concluzie, doamnă președinte, încercăm să continuăm să obținem rezultate suntem Banca Uniunii Europene, ne aducem contribuția la proiectul european și aștept uh, acum cu plăcere dezbaterea din această dupămasă. Mulțumesc! Wir bedanken uns. Mulțumim! Uh, domnul Pirinski are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte! Domnule vicepreședinte Stub, dragi colegi, doamnelor și domnilor, În numele membrilor comisiei aș dori să exprim aprecierea noastră față de faptul că domnul vicepreședinte Stub este alături de noi și așteptăm și vom uh, examina cu uh, plăcere în detaliu activitățile financiare ale băncii. Doamnă președinte, cred că este un exercițiu foarte important, având în vedere că se ajunge în faza finală a unei perioade uh, de programare bugetară în care s-au făcut multe inovații, despre care a vorbit și domnul vicepreședinte, și intrăm într-o nouă perioadă care vine cu, cu uh, provocări și mai mari și cu responsabilități în consecință. Aș dori să mă concentrez pe a treia categorie la care v-ați referit și anume la transparență, guvernanță și uh, practicile comerciale, dar și responsabilitatea în cazul uh, activităților băncii. De obicei, despre aceste lucruri vorbim în rezoluția Parlamentului. Ultima este din mai 2018. Și aș dori să vă prezint evaluarea. Banca a făcut pași concreți pentru a pune în aplicare recomandările din rezoluțiile precedente ale Parlamentului European, despre care a vorbit și domnul Stub în ceea ce privește recomandările ombudsmanului, recomandările Parlamentului, revizuirea mecanismului de plângeri și uh, codul, revizuirea codului de conduită în curs. Dar, doamnă președinte, aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. Nu cred că e loc să ne complacem sau să avem impresia că lucrurile sunt suficient de avansate pentru a răspunde unor provocări majore ale noastre. Aș dori să subliniez mai multe dintre acestea. Una este legată de um, aliniatul 9008 uh, din rezoluție și se referă la Uh, provocările legate de conflictele de interese și în legătură cu revizirea codului de conduită. În acest aliniat, Parlamentul și-a exprimat preocuparea că prevederile specifice din rezoluțiile precedente ale Parlamentului de pe Ehm, din aprilie 2017 nu au primit reacții clare din partea băncii, mai ales în mod mai specific în ceea ce privește introducerea unor reguli mai stricte în legătură cu conflictele de interese și criterii eh, stricte și transparențe pentru a preveni corupția. Și repet, repetăm că BEI trebuie să își revizuiască codul de conduită pentru a se asigura că vicepreședinții nu se ocupă de operațiuni în propriile lor state membre, pentru că um, clar acest lucru poate afecta independența instituției. Cred că banca este de părere că această provocare um, a fost rezolvată în uh, punctul 15 din codul de conduită, mai ales în ceea ce privește independența, și spune în general că trebuie să fie independență completă, să ca uh, membrii uh, Consiliului trebuie să fie perfect, uh, perfect independenți și așa mai departe. Dar acesta este o cerință minimă dar doresc să subliniez o, o preocupare specifică legată de conflictele ca apar tocmai pentru că uh, membrii uh, Consiliului de Administrație, vicepreședinții, sunt implicați în țări din propriile lor țări. Pentru că acesta nu este un risc uh, oarecare. Rezultatele pot fi influențate negativ de astfel de conflicte de interese. Un al doilea punct, domnul președinte, pe care aș dori să-l uh, să subliniez, este o serie de concluzii ale Curții Europene de Conturi. În două documente prezentate anul acesta, unul în februarie în legătură cu viitorul finanțelor și care comentau propunerile comisiei și în legătură cu modul în care funcționează bugetul și în iulie un al doilea document uh, în legătură cu uh, cadrul uh, financiar multianual pentru 2021-2027 și se atrage atenția asupra unui element pe care le-a menționat și domnul vicepreședinte. E vorba de folosirea sporită a instrumentelor financiare și curtea atrage, atrage atenția asupra unor concluzii din documentele comisiei care spun că folosirea sporită a instrumentelor financiare creează probleme cu implicații semnificative pentru responsabilitate și transparență care trebuie rezolvate și printre acestea se face referire în mod specific la Banca Europeană de Investiții, ale cărei operațiuni sunt în mare parte în afara procedurilor UE de descărcare de gestiune. Asta se spune în documentul din februarie, iar în cel din iulie, Curtea spune clar, în ultima parte a documentului său, că își menține punctul de vedere că ar trebui să auditeze toate organele UE, inclusiv Banca Europeană de Investiții, în cazul activităților care nu au legătură cu bugetul UE. Și domnul vicepreședinte vorbea despre rolul în creștere a, a multor uh, instrumente financiare și folosirea multor tipuri de resurse sub responsabilitatea băncii de investiții. Deci, cred că aici sunt lucruri de explorat, de, de studiat și poate domnul vicepreședinte ne poate spune deja uh, în mare cum mi se pare. Dacă dorește să examineze o astfel de posibilitate de a oferi aceste prerogative curții de conturi, având în vedere că este vorba de modul în care sunt gestionate fondurile europene și resursele de la buget. Al treilea aspect pe care doresc să-l subliniez este modul în care acum că se fac audituri prin acordul trilateral, tripartit, cu valabilitate de patru ani, din câte am înțeles. Se pare că mai sunt, au mai rămas doi ani din mandat, sau din, din, din perioada acordului tripartit actual, deci cred că a venit vremea să intrați în negocieri pentru următorul acord. Pentru că este clar că sunt multe chestiuni sensibile legate de confidențialitate și de responsabilitate în legătură cu modul în care se fac auditurile și se adresează unor așteptări în creștere ale comunității implicate mai direct, dar și ale publicului general doresc să fac referire și la un element menționat de domnul vicepreședinte, e vorba de mecanismul de plângeri. Și aici s-au luat măsuri. Știm că există mesajul ombudsmanului care recunoaște că nu e loc de um, o proastă, pentru o proastă administrare, dar e clar că e posibil și de dorit să se îmbunătățească situația și aceste îmbunătățiri uh, se regăsesc în raportul ombudsmanului. Văd că vorbesc cam de mult, nu doresc să le repet, dar sunt uh, prezente în raport, în recomandările ombudsmanului. O provocare care de asemenea nu trebuie uitată este aceea legată de intermediari. Banca pare că nu poate să garanteze pentru intermediarii pe care îi folosește, pentru a se asigura că fondurile ajung la beneficiarii finali. Și sunt cu siguranță multe probleme legitime dar cu siguranță trebuie să fim mult mai siguri că acești intermediari sunt cei potriviți. În fine, doresc să mai menționez încă o dată, fără uh, cazuri sensibile, ca și, cum ar fi cazul Volkswagen. A rămas a rămas impresia că banca nu a explicat suficient ce s-a întâmplat, de ce și cum. Și dacă a identificat suficient de bine cauz, cauzele și vinovații. Pentru a reveni la rezultatele prezentate sau um, reprezentate de cifrele citate de domnul vicepreședinte, cu siguranță Numărul de proiecte pe an este impresionant și este clar că banca are un rol foarte activ. Experiența cu EPSI a fost în general cea dorită. Și încă o dată aș dori să revin la coeziune, pentru că, dincolo de aceste cifre generale, sunt provocări foarte grave legate de depășirea dezechilibrelor din Uniunea Europeană la nivel geografic, de societate, la nivel economic și social. Cred că având în vedere că domnul vicepreședinte a înțeles cu provocări, a început cu provocările. Cred că cea mai mare provocare este aceasta legată de, de, de faptul că cresc inegalitățile. Și toate activitățile băncii cred că trebuie să aibă um, asta în vedere. Trebuie să se depășească în primul rând sau să se obțină în primul rând coeziunea socială și teritorială. Um, clima și mediul uh, sunt, uh, este prioritatea numărul unu a politicii de investiții, da, dar dacă nu greșesc, uh, cifra pentru Bulgaria este zero și dacă nu greșesc, o mare parte dintre dintre uh, proiecte sunt pentru generarea de energie din uh, resurse uh, fosile. Încă două intervenții, mai întâi domnul Dăci. Eh, <clears throat> eh. Mulțumesc. Îl salut pe domnul vicepreședinte Ștub. Vă mulțumesc pentru informație. Și eu am fost raportor pe subiectul BI. Asta însă nu înseamnă că vreau să candidez ca vicepreședinte la BI, în niciun caz. Doresc să menționez trei subiecte. Mai întâi, Balcanii de vest, în al doilea rând Brexit și în al treilea rând subiecte legate de EFSI. Acum, Balcanii Occidentali. Știm foarte bine că cel mult 10% din creditele BEI sunt și în afara Uniunii Europene. Acesta este clar plafonul maxim. A primit informații despre asta și rezultă că cele șase state din Balcani împreună primesc mai puțin bani decât țările din Africa de Nord, decât o țară din Africa de Nord. Se pare că o singură țară nord-africană primește de la BI mai mulți bani decât șa- cele șase state din Balcani la oaltă. Avem deci 10% uh, la dispoziție pentru proiecte în afara Uniunii Europene, iar eu cred că în cadrul acelor Dezechilibrul acesta geografic nu este de bun augur. Nu e corect. Care sunt motivele? Eu cred că nu trebuie să vorbim de principii de piață sau nici măcar de considerente economice. Cu siguranță, motivele pot fi numeroase pentru ce se întâmplă asta. În ceea ce privește Brexitul, mulțumesc foarte mult pentru informații încă nu avem un termen fix. Încă nu știm când anume Regatul Unit va fi în afara Uniunii Europene, dacă se va ajunge la asta. Și proiectele din Regatul Unit vor intra în cele 10%. Poate să fie în 2020 sau mai târziu. Deci aveți o strategie deja în acest sens? Și nu în ultimul rând, vin la chestiunea legată de FC. Sper că nu mă veți înțelege greșit. Nu plec de la premisa că le înțeleg pe toate, sunt jurist, dar asta nu înseamnă că mă pricep în fiecare domeniu. Nu pot, nu, nu o să port discuții cu experți financiari, dar în ceea ce privește politica mm, de investiții, în planul EFSI și la comisie, nu e vorba ca Uniunea Europeană să aibă un plan comun pentru susținerea investițiilor sau pentru implementarea acestora. Aici joacă BEI un rol important și uh, Aici uh, nu se ține cont de dezechilibrele geografice, ci doar de interesele economice și de logica pieței interne. Ceilalți, care reprezintă Comisia Europeană, consideră că, într-un fel, acest dezechilibru geografic e o problemă și pe care ar trebui să o soluționăm. Eu unul nu înțeleg de ce în Bulgaria nu există proiecte EFSI, 0%, pe când în alte țări să fie oamenii cu atât, atât de iscusiți încât să primească bani de la EFSI, este un dezechilibru, nu este bun. Există instituții europene, Parlamentul, Comisia, Consiliul, se iau aici decizii despre FC, iar implementarea ține de competența BI. Eu cred că aici nu poate fi vorba doar de o chestiune bancară sau de prudență, ci este vorba de a gândi european și de a combate acest dezechilibru. Doamnă Ayala, v-aș mulțumi să fiți succintă. Gracias, Sí. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar um, să spun în legătură cu noua propunere Invest Europe. Am înțeles că uh, ați fost în dezacord cu Comisia Ehm, în legătură cu uh, costul creditelor BEI. Se părea că ați fi banca cea mai scumpă din Europa. Apoi, am înțeles că aveți puține uh, credite neplătite, dar uh, startup-urile ne cer asumarea unui nivel mai mare de risc pentru investițiile lor. Dacă nu, riscă să se mute în SUA. Cum asigurați acest lucru? În legătură cu microcreditele, aș dori să știu, pentru că în alte rapoarte anuale am văzut um, raportul între contractele semnate și cele puse în aplicare, pentru că în general, acest raport era foarte mic, adică se semnau multe, dar nu ajungea niciun microcredit uh, în Maghreb, de exemplu. Acolo microcreditele ne asigură că persoanele reușesc să se descurce. În fine, ne-ați spus că fazele de evaluare ale proiectelor um, sunt diferite, se implică un prim evaluator, un economist, apoi un jurist și așa mai departe. Dar cât durează? Cât durează până când cei care au depus un proiect află Uh, dacă se acceptă. Apoi, ați spus că FC a avut și pierderi. La ce vă refereați? Mulțumesc. A vicepreședinte. Domnule vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Voi încerca să le iau pe rând. Mai întâi răspund domnului raportor Pirinski. Dacă aș ambala, dacă aș grupa întrebările dumneavoastră pe trei categorii, odată ar fi fost vorba despre vicepreședintele uh, care se ocupă de operațiuni în uh, statele membre cu răspunderea geografică sau supravegherea geografică și aș uh, tinde să fiu de acord cu dumneavoastră pe această problemă Uh, facem un cod de conduită și lucrăm la asta acum. Mereu mi s-a părut că e acolo potențialul de a avea conflict de interese. Am spus că noi nu suntem cu cote și așa mai departe. Eu poate vin dintr-o tradiție juridică și dintr-un sistem politic uh, și vreau să mă îndepărtez de toate acestea. Deci când Mm, apare un contract, să zicem, din Finlanda, Suedia, Danemarca, Estonia, Lituania sau Letonia, stau departe, îl transmit echipelor mele, pentru că mie mi se pare că noi n-ar trebui, trebui să stăm în spatele mecanicii creditelor, ar trebui să oferim o mare strategie. Sigur că apoi ne asumăm răspunderea pentru ce se întâmplă, dar lucrăm pe toate acestea la codul de conduită. Al doilea subiect pe care l-ați menționat era legat de asta, cu perioada aceea de răcire, de cooling off, pentru a evita uh, fenomenul uh, ușilor rotative, revolving doors. A fost o situație în care un vicepreședinte, Roman Escolano, a fost invitat să fie ministrul uh, de finanțe în Spania. Și e posibil căci noi suntem în domeniul instituțiilor europene, în serviciu public, dar apoi ce, ce i s-a întâmplat? A fost ministru de finanțe doar câteva luni, a trebuit după aceea să-și dea demisia și el este acum în perioada aceea de cooling off. Cred că trebuie să avem o distinție clară ce se întâmplă când uh, pleci din, când părăsești funcția. Sigur că se oferă un pachet de compensare, în așa fel încât să nu poți să-ți asumi alte sarcini. Voi fi foarte uh, sincer, lucrăm uh, foarte mult cu cei de la OCO, o biroul de conformitate, și regulile sunt foarte stricte. Pentru că e vorba de riscuri uh, de reputație și alte probleme, și cred că am reușit să gestionăm foarte bine asta. Asta nu înseamnă că totul este întotdeauna perfect, ba din potrivă. Al... Și să știți că ne ocupăm și de această problemă. Al treilea set de chestiuni menționate s-a referit la transparență, registru interinstituțional. Aici uh, voi fi foarte formal și voi spune că suntem o instituție non-legiuitoare, nu ne putem înregistra ca atare, dar ați spus uh, și dumneavoastră foarte bine că cooperăm. Cooperăm foarte bine cu ombudsmanul și am întreprins uh, schimbările recomandate de Transparency International. A mai fost și un al patrulea set de întrebări legat legate de plângeri, mecanismele și politicile de plângere. Pe 9 octombrie vom adopta un mecanism revizuit de politică a depunerii de plângeri, așa cum a cerut Parlamentul European. V-ați referit și la descărcarea de gestiune de la Curtea de Conturi. Aș fi foarte prudent. În continuare, noi suntem foarte diferiți de o instituție europeană obișnuită. Sigur că sunt dispus să cooperez cu Curtea de Conturi, acceptăm recomandările care vin de acolo, le luăm foarte în serios, dar poate că este prematur pentru mine să mă exprim în termeni fără echivoc uh, cu privire la procedura de descărcare de gestiune. În ceea ce privește conformitatea în interiorul băncii, e important să distingem între prima linie de apărare și a doua linie de apărare. Suntem foarte prudenți în așa fel încât să nu se amestece merele cu perele. Și un ultim comentariu personal, ca vicepreședinte, eu uh, mereu uh, mi-am zis că până la urmă noi răspundem de portofoliile de creditare. Dar am simțit cumva că staful nostru, bancherii noștri sunt cei care fac munca în sine. Și noi uh, punem întrebările, cam ca și la Cocobu. Uh, punem întrebările dificile comitetului de management, de ce n-ați făcut asta, de ce nu v-ați ocupat de cealaltă, atenție la conformitate acolo, v-ați făcut calculele acolo, ce cu problema cealaltă, sunteți sigur că este un credit uh, sigur, etc. Poate că e din cauza um, fondului meu profesional. Și apoi uh, sunt și lucruri care depășesc funcția mea bancară, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Adesea suntem în situația în care uh, depindem de întreprinderi, de economie, pentru că acolo lucrurile iau amploare și se coc. O parte din frustrarea pe care o avem în dezbaterea europeană la ora actuală este cu distribuirea rodului final Aici este o problemă, de exemplu, cu coeziunea. Domnule Deutsch, v-ați referit la Balcanii Occidentali. Putem oferi o cifră exactă? 300 de milioane în 2017, iar statele ACP 1,6 miliarde. Care este logica politică, m-ați întrebat. Într-un singur cuvânt, imigrația. După, influ, după afluxul de refugiați din 2016 a fost foarte clar că trebuie să ne ocupăm de bazinul mediteranean cu precădere de Africa de Nord și de aceea am creat uh, ERI, uh, Inițiativa pentru Rezistență. Deci inițiativa pentru rezistență economică, de aceea am pompat sume mai importante în acea regiune. E o dezbatere la bancă și și în alte locuri despre cum folosim acei 10% externi. Unii își pun semne de întrebare. Oare avem nevoie de acești bani în America de Sud, America Latină, în Asia sau băgăm totul în Africa? Probabil că niciodată nu vom găsi răspunsul corect, va trebui să uh, găsim un echilibru. În orice caz, migrația este uh, un punct nevralgic acum. V-ați referit în al doilea rând la Brexit. Este o dezbatere fără final deocamdată, nu știm ce se va întâmpla, dar lucrăm cu diferite scenarii posibile. Scenariul pentru noi, uh, numărul 1, este că Brexitul se va întâmpla acordul financiar între Regatul Unit și bancă a mers destul de bine până la urmă. În ceea ce privește viitoarea relație cu BI, va depinde de relația dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. O spun cu mare precauție, aș vedea Regatul Unit mai degrabă în grupul uh, țărilor cu acorduri de liber schimb. Regatul Unit ne-a fost un bun partener. În 2016, când Brexitul a fost votat, volumul de creditare era în continuare de aproximativ 8 miliarde de euro. După Brexit, din motive evidente, uh, a fost o scădere și acum ne aflăm pe undeva pe la 1,72 miliarde de euro an, anul trecut majoritatea creditelor de acolo sunt destul de sigure, e un pariu sigur. Au fost câteva cazuri uh, recent, din păcate, dar uh, până la urmă asta e. EFSI și echilibrul geografic. Să vedem dacă avem datele pentru Bulgaria. 438 de milioane în 2017. S-au mobilizat 1,8 miliarde de euro per total. Unor mi se pare că e mai degrabă un exercițiu de contabilitate, un concurs de frumusețe, cine primește mai mult și cum. Dar foarte multe lucruri depind de timpul de proiecte, de tipul de proiecte în uh, derulare și sunt variații de la an la an. Doamnă președinte, deja profit de uh, ospitalitatea dumneavoastră, dar uh, iată că mi-au rămas și întrebările doamnei Ayala Sender. Mai întâi v-ați referit la Invest EU și ce discuții am avut cu Comisia Europeană despre asta. Vorbesc acum doar despre partea internă. Propunerea, așa cum fost, a fost ea înaintată de Comisia Europeană, era destul de complicată din numeroase motive. În primul rând, ar fi dus la un dezechilibru geografic între statele membre. Avem sistemul cu, pe șase piloni și ar fi fost imposibil pentru promovarea băncilor uh, mai mici, naționale. Iar cei care lucram noi, cam 25%, ar fi fost excluși din pachetul întreg. Ar fi fost doar trei mari bănci naționale care ar fi putut uh, participa așa cum propunea Comisia. Acesta a fost primul motiv. Oh, era vorba de banca KFV și echivalentul din Franța și Italia. Au durat mai mulți ani să creăm o structură bancară care să aibă o capacitate de a face trezorerie, E vorba de 500 de miliarde de euro în obligațiuni. Atât gestionăm. Trebuie să gestionăm riscul, activele și așa mai departe. Ați făcut un comentariu corect cu privire la Montesquieu. Comisia nu poate să fie o bancă și ce a propus la început a fost că va fi o bancă. În al treilea rând, pentru noi este era foarte important să primim un mandat foarte clar, așa cum am făcut și cu EFSI. Suntem o bancă, avem un plan uh, de afaceri, COP se numește el, și el trebuie uh, respectat. Trebuie să știm exact câți bani trebuie să garantăm, să investim sau cu care să lucrăm. Altfel nu suntem credibili la agențiile de rating pentru credit sau uh, în ochii Comisiei pentru Control Bugetar. La început, uh, lumea a zis, dar ce, nu vă place competiția, concurența? Ba da, nu ne deranjează absolut deloc, am spus. Nici nu era asta problema. Doar că aveam nevoie de un mandat foarte clar. La cum arată lucrurile acum, sunt optimist, negocierile merg cu Comisia, văd amendamente din Parlamentul European care vor clarifica situația. Dar vreau să corectez, să rectific, să spun că niciodată n-am fost învinuiți că am fi prea scumpi. Toată lumea ne spune că suntem prea ieftini, zgârciți. Aveți 226 uh, de milioane de euro în fonduri structurale. Uh, zgârcenii arată altfel, spune președinta aud asta pentru prima dată și mă bucur că am lansat ideea. Adesea mi se spune că facem acțiuni de tipul crowding out, cumva că produsul nostru este atât de competitiv încât îi înlăturăm pe ceilalți investitori. Asta este legat de FC. Noi nu taxăm nimic pentru FC. De aceea avem șase, pierderi de 600 de milioane de euro pe FC. iar băncile naționale de promovare care sunt atrase astfel fac bani cu FC și desigur și comisia. Deci, poate că e o neînțelegere pe aici pe undeva, dar este foarte bine să ascult și contraargumentul. Deci când mai discut cu sectorul privat, voi spune, știți ceva, mergeți la Parlamentul European unde ni, vi, ni se spune că suntem prea scumpi. Și, sigur, răspundem în fața dumneavoastră. Ați menționat apoi și creditele ne, no, neperformante. Aveți dreptate. Uh, de, avem uh, Fondul European pentru Investiții, EIF, cu un risc mult mai mare decât noi, pentru startups, de exemplu, dar N-a fost ușor să băgăm FC la BI. Eu n-am fost acolo când s-a întâmplat, dar am parcurs documentația și am avut discuții cu colegii mei. Au fost mulți care au fost vehement împotriva lui FC. De ce? Pentru că pentru ei era totul cu mult prea mult risc. Au considerat că este mai bine să existe proiecte mari de infrastructură, de inovare, fără microfon din sală. Doamna Ala Sender. No, no, no, no. I'm, I'm yeah. sorry. Yeah. Please go ahead. Yeah, exactly. So, so the bottom line is that, you know... Ideea care este că treceam de la proiectele mari și sigure, investiții mari și sigure, la credite medii de câteva uh, la credite medii, mă scuzați, și uh, proiectele fiind mult mai mici. Și aici apărea și problematica riscului și cum îl gestionăm. Uh, dacă e să folosim intermediari, suntem uh, foarte stricți și respectăm standardele BI. Unii spun că este chiar un impediment în a, din a face, de la a face mai multe afaceri, dar noi suntem foarte stricți. Ultima dumneavoastră întrebare s-a referit la cât durează de la, din momentul în care se ia legătura cu noi și până când se face rambursarea. Uh, nu, mă scuzați, uh, plata creditului. Uh, mai întâi se face un acord la nivel înalt, la BI, cu privire la semnătură și eliberare de fonduri. Am zice în medie cam șase luni de zile. Spune că este un ritm lent, dar de aici vine și uh, plasa noastră de siguranță. Și apoi uh, v-ați referit și la alte elemente nu-mi place să mă bag uh, pe un anumit dosar de creditare, că văd că este în lucru, uh, pentru că am văzut că se face analiză de risc, due diligence, se fac uh, calcule financiare, lumea analizează proiectul în sine, și v-am mai menționat acel lanț de dinainte. Este chiar uh, neobișnuit să ai ingineri, doctor care analizează un proiect la bancă. La sfârșit știți cât e documentația? 750 de pagini. Să parcurg eu cele 750 de pagini și să ajung la pagina 699 și să spun a, mi se pare că la rândul 4 ați făcut o greșeală. Da, e posibil să faci asta, dar până la urmă asta durează, asta impune mult timp și ca un comentariu personal, pentru că deja mergem pe inteligența artificială și analiză sofisticată, am putea poate prescurta acest termen, dar deocamdată nu. Mr. Ministeri from the DG ECFIN, please. Reprezentantul DG ECFIN, vă rog, vă rog și vă rog să fiți succint. Foarte pe scurt, doamnă președinte. To Vice President Stubb for his presentation to you all honorable members. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Ștub pentru și tuturor celor care au participat la această dezbatere. Din punctul de vedere al Comisiei nu pot confirma decât ceea ce a spus domnul vicepreședinte și anume că suntem în mijlocul unor discuții sincere și pasionate în ceea ce privește Invest EU și cea mai bună cale de, a, de a-l pune în aplicare. Recunoaștem că EFSI a fost un uh, succes uh, lansat uh, în vremuri probabil mai grele decât uh, cele actuale, câteva elemente asupra cărora încă nu cădem de acord. Uh, nu suntem de acord încă, dar sunt convins că vom reuși să ajungem la o soluție. Comisia gestionează riscul în ceea ce privește EFSI, pentru că Comisia răspunde în fața Parlamentului. Singura diferență este că de data aceasta riscul nu se va baza numai pe raportarea BEI, ci uh, pe numărul de parteneri de implementare pe care sperăm să-i avem sub Invest EU și asta acoperă operațiunile din portofoliul depus sub garanția Invest EU, fie de BEI sau de partenerii de implementare. Același lucru în ceea ce privește gestionarea EFSI. Ea este făcută acum de uh, comisie. Apoi un alt punct asupra căruia încă nu suntem de acord, dar lucrăm la asta, acoperirea costurilor pentru EFSI, lucrăm la obținerea unor cifre asupra cărora să cădem de acord, recunoaștem că Invest EU se va mm, baza pe EFSI și va fi nevoie de BEI pentru punerea în aplicare cu succes. în ceea ce privește zona euro, vă implică pe dumneavoastră, Consiliul. Deci să lăsăm negocierile să continue. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportorul dorește să intervină? De fapt, nu prea mai avea timp. O propoziție, doamna președinte. Aș dori să spun că apreciez foarte mult modul în care domnul vicepreședinte a răspuns la îngrijorările pe care le-am exprimat, a mers în miezul problemei, a arătat că înțelege nevoia de a depăși uh, problemele și provocările, uh, acestea uh, persistă, însă sunt încurajat de calea pe care o luăm și care ne indică o soluționare viitoare. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Cu acesta trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, pe care luăm înaintea punctului 17, privind FEDER și um, deci proiectele în cadrul FEDER și FSE Raportor este domnul Balco. Domnule Balco, după 8 minute vă întrerup. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! În cadrul perioadei de programare actuale, Uniunea Europeană a alocat aproape 350 de miliarde de euro pentru a-și atinge obiectivele uh, în domeniul coeziunii. Trebuie analizată strategia Europa 2020 și s-a subliniat din 2010 nevoia de a îmbunătăți această uh, politică concentrându-ne pe rezultate. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană va aborda o strategie similară în diferite domenii de politici uh, și pentru perioada de programare post-2020. În auditul nostru am uh, examinat dacă selectarea Uh, proiectelor și sistemul de monitorizare pentru FEDER și uh, FSE în perioada 2014-2020 s-au orientat asupra rezultatelor. În prima parte a raportului nostru, procedurile de selecție, am uh, abordat cum sunt făcute aceste proceduri, mai ales um, criteriile de selecție și orientarea lor precum și evaluarea candidaturilor sau cererilor de proiect. În a doua parte, ne concentrăm asupra sistemelor de gestionare și control care există și asupra monitorizării efectuate de autoritățile de uh, gestionare și de organismele de implementare. Am examinat 34 de proiecte FSE și uh, FEDER sub uh, trei obiective tematice. Creșterea competitivității IMM-urilor, promovarea ocupării durabile și de calitate și sprijinirea uh, mobilității lucrătorilor și, nu în ultimul rând, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și discriminării. Am analizat 20 de proceduri de selecție sub 7 uh, programe operaționale în patru state membre, Republica Cehă, Franța, Italia și Finlanda. De asemenea, am uh, analizat acțiunile luate de comisie în legătură cu monitorizarea și selectarea proiectelor. În principiu, rezultatele au fost că proiectarea procedurilor de selecție și a proceselor pune accentul pe output-uri și absorpție mai degrabă decât pe rezultate. Procedurile de selecție sprijineau obiect, atingerea obiectivelor programelor operaționale, însă Orientarea asupra rezultatelor a fost slabă. Date, rare ori se includeau, includeau rezultate cuantificabile. De asemenea, este foarte dificil să evaluăm măsura în care fondurile de coeziune au contribuit la atingerea obiectivelor. În ceea ce privește selecția proiectelor, beneficiarii potențiali au fost bine informați și uh, li s-a oferit sprijin uh, adecvat în ceea ce privește accesul la fondurile UE. Autoritățile de management au, încuraj, au încurajat beneficiarii să participe la procedurile de selecție și au oferit uh, orientări clare și uh, disponibile în mod public asupra finanțării. Procedurile pe care le-am le, -am amenaza, le, -am, examinat, mă scuzați, aveau ca scop selectarea de proiecte relevante pentru obiectivele programelor opera operaționale, însă rare ori uh, se solicitau indicatori uh, cuantificabili. În 18 din 20 de proceduri de uh, selecție includeau criterii care um, solicitau descrierea rezultatelor așteptate din proiecte, însă numai patru proceduri stabileau indicatori cuantificabili. Iar asta um, reiese și cu, din revizuirea noastră a 34 de uh, candidaturi pentru proiecte selecționate. Cu toții um, aveau uh, informații despre uh, indicatori, însă numai 14 informații cantitative asupra rezultatelor scontate. De asemenea, um, s-a făcut un, o, gest, o evaluare a 18 proiecte FEDER uh, în ceea ce privește um, posibilitatea de a atinge rezultatele scontate, însă numai la două din 16 proiecte FSE uh, se făcuse același lucru. În ceea ce privește acordarea de scoruri uh, și de punctaje um, candidaturilor, Uh, numai în 11 cazuri uh, acestea uh, au avut loc. Atât, um, de cele, asta ne indică că de cele mai multe ori autoritățile de management au pornit de la premisa că proiectele vor contribui la obiectivele programului operațional, fără să se gândească la partea cuantificabilă. 15 din 20 de uh, proceduri de selecție pentru proiecte au fost uh, efectuate pe, conform principiului primul venit, primul servit. S-au dat uh, punctaje numai într-una din procedurile de selecție. Poate că finanțarea astfel nu a fost alocată cea mai bună, celor mai bune proiecte. Ok. On monitor. În ceea ce privește monitorizarea, rezultatul ne arată că sistemele au devenit funcționale numai într-o etapă târzie, în principiu din cauza întârzierilor în adoptarea cadrului eh, legislativ. În prima parte a lui 2017, în continuare existau unele sisteme IT care nu funcționau în totalitate și existau în continuare slăbiciuni în colectarea și agregarea datelor de monitorizare. În ceea ce privește datele ce se referă la participe, participanții la acțiuni cofinanțate uh, prin FSE, Uh, date precum uh, țara de origine sau dizabilități, participanții decid dacă uh, declară aceste tipuri de date care sunt văzute ca fiind clasi... confidențiale. Pentru acest tip de date nu este posibil să avem o imagine de ansamblu la nivel UE. Există progrese mm, mult prea încete în audituri în, în ceea ce privește sistemele de monitorizare. Asta înseamnă că s-ar putea să nu avem suficient timp încât să luăm măsuri de corecție suficient de rapid înainte uh, de 2019. De asemenea, o serie de repere din cadrul de performanță s-ar putea să nu mai fie realiste, ceea ce ar însemna că trebuie să fie revizuite însă nu se știe dacă aceste modificări la programele operaționale pot fi făcute în timp util pentru, revizuirea, pentru analiza de performanță. Informația uh, de, de pe, obținută de pe urma monitorizării rămâne de cele mai multe ori orientată pe output și nu pe uh, rezultat. Concluzia este că uh, chiar dacă programele operaționale sunt orientate spre rezultate, selecția proiectelor sub FEDER și uh, FSE nu este la fel de orientată pe rezultate, ci mai degrabă pe output. Din, acest, din aceasta decurg următoarele recomandări. Întâi, în ceea ce privește selecția proiectelor, statele membre ar trebui să se asigure că se face o comparație între candidaturi ar trebui să solicite beneficiarilor să definească cel puțin un indicator de rezultat pentru fiecare proiect și să efectueze o evaluare a acestor uh, indicatori în uh, raportul de evaluare a uh, cerei. În ceea ce privește monitorizarea proiectelor, statele membre ar trebui să includă unul sau mai mulți indicatori Um, real și cuantificabil în ceea ce privește rezultatul, ceea ce ar contribui la atingerea, la obținerea unor indicatori de rezultat la nivel de program operațional. În al treilea rând, Comisia ar trebui să definească indicatori uh, comuni de rezultate pentru FEDER pe baza unei definiții comune a rezultatelor și, nu în ultimul rând, Comisia trebuie să îmbunătățească raportarea privind performanța și să se asigură că în 2019 se va face o um, bună um, analiză a performanței. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult. Raportor este domnul Pirinski. După patru minute, domnule Pirinski, vă întrerup. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să nu fiu întrerupt. Cred că examinarea acestui uh, raport special ar trebui să fie un prilej pentru noi să evaluăm ce putem, fa ce putem face pentru a um, corecta această deficiență, lipsa orientării înspre rezultate. și asta în aceste două fonduri și în general în fondurile structurale pentru viitor. Și aș invita Comisia să fie activă în această dezbatere, pentru că o parte din recomandările domnului Balco au de-a face foarte concret cu sarcini ale Comisiei de la a defini ce înseamnă de fapt rezultate până la a um, defini indicatori care trebuie să intre în procesul de selecție, acordurile la care se ajunge și apoi uh, monitorizarea și raportarea. Iar asta este foarte important pentru revizuirea, pentru analiza de performanță de la anul, se pot face schimbări calitative, însă trebuie să existe un efort de a se acorda atenție provocării rezultatelor obținute de pe urma investițiilor. Și mai mult trebuie să se ia concluziile din acest raport care vine la momentul potrivit pentru a uh, include aceste uh, recomandări în uh, dosarele la care lucrăm acum tocmai pentru că legisla... Ă, din cauza ă, întârzierilor în adaptarea legislației au apărut probleme ă, și lipsa acestor indicatori de rezultat și așa mai departe, sau acești indicatori de rezultat au apărut foarte târziu în desfășurarea persoanelor. Iată, mă opresc în cel de-al treilea minut. Aștept comentariile colegilor. Mulțumesc! În numele Comisiei, domnul Bresca. Și pe dumneavoastră vă voi întrerupe după patru minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru acest raport pe care îl salutăm. Suntem cu toții uh, interesați să obținem uh, o valoare maximă pentru banii investiți. Majoritatea recomandărilor adresate comisiei le-am acceptat. Înainte să vă spun cum vom răspunde, sau cum am răspuns, aș dori să fac două observații de ordin general. În primul rând, bineînțeles că ne interesează orientarea înspre performanță. Este unul dintre motivele pentru care, pentru FEDER am și pentru Fondul Social European, cadrul de performanță și rezerva de performanță ce vor fi uh, aplicate la anul. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Nu cunosc vreun stat membru care să treacă printr următorul exercițiu. Se face o revizuire, o analiză și dacă vedem că rezultatele nu sunt obținute, banii sunt luați și realocați în alte domenii în care rezultatele sunt mai bune. În al doilea rând, curtea, bineînțeles, are dreptate. Nu vorbim despre rezultate. În acest uh, context al cadrului de performanță și al analizei de performanță, Vorbim despre outputuri. Să vă explic de ce. Fondul regional. Ce finanțează de multe ori? Infrastructură. Nu trebuie să eu să vă spun că durează mult timp să construiești o șosea. Dar acesta este doar o, uh, ceva ce am obținut imediat. Dacă vrem să Um, analizăm rezultatele, va trebui să vedem cum s-au schimbat fluxurile de trafic. Dar poate nici asta nu ne interesează. Poate ne interesează, cred că ce ne interesează mai degrabă da, este dacă regiunea care a fost conectată prin această șosea o duce mai bine economic în urma acestei investiții. Deci e o iluzie să crezi că în timpul perioadei de implementare se pot uh, măsura acești indicatori. Bineînțeles, trebuie făcut uh, neapărat, dar trebuie făcut în uh, evaluările expost ale acestor programe pentru a vedea dacă s-a făcut treabă bună sau nu. Dar asta nu se poate face în timpul implementării programelor. În ceea ce privește cele patru recomandări adresate Comisiei, majoritatea dintre ele sunt deja în curs de implementare. Prima se referă la absența indicatorilor de rezultat uh, comuni. Am prevăzut asta în propunerea noastră pentru perioada după 2020. Am definit o listă de indicatori comuni pe care o veți regăsi în proiectul nostru de regulament. Însă aș vrea să subliniez că sunt rezultate la nivelul beneficiarilor. De exemplu, dacă un IMM primește sprijin, am vrea să știm câte locuri de muncă s-au creat prin acest sprijin. Dar bineînțeles că știm că nu numai banii uh, fac în așa fel încât companiile să crească, sunt și alți factori. O a doua recomandare se referea la lipsa fiabilității sistemelor de monitorizare a statelor membre. Aici aș vrea să spun un singur lucru. Auditurile sistemul, sistemelor de monitorizare uh, sunt uh, dau rezultate bune dacă se analizează un număr suficient de uh, uh cazuri. Um, la începutul perioadei nu a fost cazul, acum însă este cazul. Tocmai de aceea am început să lansăm și să implementăm audituri, nu numai pentru a asigura fiabilitatea sistemelor de monitorizare, ci și pentru a identifica slăbiciuni și a le corecta în caz că este necesar. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește uh, analiza de performanță de anul viitor. Am solicitat deja statelor membre să transmită orice fel de modificări pe care, ar mai, pe care mai doresc să le facă înainte de vacanța de vară. Tocmai de aceea acum suntem foarte ocupați. Acestea fiind spuse, vrem ca exercițiul să-și păstreze credibilitatea, ceea ce înseamnă că numai în cazuri foarte bine justificate vom accepta schimbarea sau revizuirea criteriilor de performanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! La fix, spune doamna președinte, mulțumesc. Raportorul încă o dată, nu, mulțumesc foarte mult. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Uh, mulțumesc și cur mulțumesc și curții. Ajungem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Mai exact, uh, raportul special privind arhitectura africană pentru pace și securitate. Uh, îi dau cuvântul domnului Parț. Domnule Parț, după 4 minute vă întrerup. Mulțumesc, doamnă președinte. Curtea uh, Europeană de Conturi a ajuns uh, la o concluzie pe acest subiect, ce anume sprijinul UE uh, în ceea ce privește arhitectura africană pentru pace și securitate nu a adus rezultate și trebuie redirecționat. Possible conclusion. Uh, Eh, poate este o concluzie dură, dar se impune. Vă voi explica de ce. Mai întâi vă voi explica contextul eh, aspectelor legate de pacea și securitatea în Africa. Știm eh, cât de complexă este situația în Africa, un continent vast cu 1,2 miliarde de locuitori, 55 de țări independente, și între 1200 și 2000 de limbi, 73 de conflicte violente în curs în 2017. Numărul conflictelor violente, celor mai violente a crescut de la 7 la 10 în comparație cu 2016. În ciuda mai multor eforturi ale donatorilor și altor parteneri, inclusiv ale Uniunii Europene, numărul conflictelor violente nu a scăzut semnificativ. Sunt mai multe cauze pentru aceste conflicte grave pe continentul african. Slăbiciunea statelor este una dintre principalele surse de insecuritate în Africa. State slabe, corupte și netransparențe creează mecanisme slabe și uh, nesigure. Va fi o provocare pentru că principalul uh, organ de decizie și de pace a Uniunii Africană reprezintă țări cunoscute pentru faptul că încalcă deciziile Uniunii Africane sau au un comportament neconstituțional. Deci, nu e ușor să facem față acestor slăbiciuni, dar dacă e, există sprijin extern pentru a oferi soluții, trebuie să începem prin a înțelege cauzele și motivele. Cu cât mai complexă situația, cu atât mai uh, uh clar orientată pe priorități trebuie să fie strategia pentru a oferi soluții. Less is more. Uh, Lipsa de priorități a caracterizat diferitele intervenții. Am fost existat și inconsecvență în legătură cu locul unde trebuie create capacități la nivel regional, național și multinațional, astfel s-a oferit sprijin difuz fără o rezultate durabile. Subliniez faptul că subliniem mai ales importanța capacităților reale care pot contribui la scăderea uh, conflictelor în Africa. Înseamnă că trebuie să consolidăm capacitățile de securitate care au o valoare în a preveni uh, situațiile de, uh, cu securitate proastă. Sprijinul UE a sprijinit eficient la crearea acestor capacități în trecut. Dar sprijinul extern trebuie să se concentreze pe acestea pentru a avea un impact clar. Care au fost concluziile? Doresc să subliniez trei concluzii. Întâi, în legătură cu uh, responsabilitatea pentru arhitectura de pace și de securitate încă de la început, adică din 2002, deci deja de 15 sau 16 ani, nu, nimeni nu și-a asumat această responsabilitate um, donatorii internaționali au construit o structură și dacă s-ar fi retras, consecința ar fi fost colapsul. Sunt descrise în raportul nostru exemple. Bineînțeles, statele africane trebuie să-și asume responsabilitatea, dar uh, nu s-a întâmplat așa. Din păcate, Uniunea Europeană nu a încurajat responsabilitatea Uniunii Africane și a statelor africane și a amânat asta oferind uh, sprijin pentru costurile de funcționare. Astfel a lipsit responsabilitatea și nu a existat o strategie clară a acestor donatori. În al doilea rând, în ceea ce privește capacitățile, Uniunea Europeană a sprijinit diverse capacități dar uh, a lipsit, au lipsit angajamentele politice și finanțarea. Există un uh, organ al înțelepților format din uh, personalități africane pentru prevenirea uh, Uh, conflictelor, dar este subfinanțat și are un singur uh, funcționar permanent. Apoi, există un consiliu de experți funcțional, dar nu este eficient. De exemplu, diferența între um, prevenirea timpurie și reacția timpurie nu este clară. Nu există, nu există coordonare între sistemele de um, alertă regionale, naționale și transnaționale. Um, are mai multe roluri de coordonare, dar a fost subfinanțată de Uniunea Africană și donatorii au hotărât să recupereze costuri de bază, uh, s-au recrutat staff pe termen scurt și se um, în ceea ce privește reacția la crize, Consiliul de Pace și de Securitate, diverse probleme afectează activitatea, Uh, Consiliul pretinde să rezolve probleme legate de drepturile omului și securitate, dar și acolo există lipsă de voință în unor state să ia poziție în legătură cu anumite lucruri pe care nu consideră că sunt în interesul lor sau dacă nu doresc să intre într-o confruntare cu alt stat membru. În ceea ce privește forța de stand-by, uh, Uniunea Africană nu a folosit-o încă până la data auditului nostru această forță, um, sistemul uh, de control și comunicare nu este funcțional și nu are capacitatea um, de a um, de a folosi uh, unitățile rapid, din lipsă de capacități. Ultimul uh, raport de impact în 2016 au fost 5 intervenții ale echipei de sprijin și doar una a fost parțial de succes. Și în legătură cu altele a fost prea devreme pentru a se stabili dacă a fost așa sau nu. Organizația acestei forțe nu este suficient de clară și um, o mai bună cooperare este întotdeauna necesară. Nu există un mecanism uh, de consolidare și relația dintre Uniunea Africană și organizațiile subregionale uh, trebuie clarificate, mai ales când vine vorba de subsidiaritate. În fine, recomandăm trei lucruri pe scurt. Să fim realiști, să cerem mai multă responsabilitate africană și toate intervențiile UE trebuie să fie evaluate din punctul de vedere al durabilității. Acesta trebuie să fie principiul călăuzitor pentru a înțelege ce capacități sunt necesare și vizibile și la ce nivel, regional, național sau multinațional. Recomandăm să ca sprijinul european să nu mai fie pentru costuri operaționale, ci pentru crearea de capacități. Membrii Uniunii Africane trebuie să-și asume responsabilitatea arhitecturii africane pentru pace și securitate și să contribuie la costurile operaționale. Există un plan de taxă 0,2 pentru a oferi o soluție pentru membrii Uniunii Africane pentru a finanța bugetul operațiunilor Uniunii Africane și Fondul de Pace, dar încă nu uh, se uh, fac pași concreți în această direcție. Mai Poate că ar fi important uh, să faceți un efort să prezentați uh, în 8 minute Uh, pentru că cred că ar fi mult mai clar. Raportorul este domnul Iavor. Patru minute, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Curții de Conturi pentru excelentul raport și pentru prezentarea concluziilor sale. Se subliniază uh, eforturile europene în arhitectura de pace din Africa din 2002. E vorba de o reacție pe termen lung la provocările legate de pace pe continentul african. Conform principiului bugetar bazat pe performanță, sunt de acord cu evaluarea din raport în legătură cu întrebarea dacă sprijinul european a fost bine gândit, dacă a dus rezultate și dacă a fost bine pus în aplicare fondurile pentru arhitectura africană pentru pace și securitate a fost în valoare de 100 de milioane de euro în 2 ani. Deci e bine că s-a făcut această verificare, dar nu ne pot să spun că ne bucurăm de concluziile curții de conturi. Citesc între rânduri, dar și aici în prezentare este, um, se critică clar practicile și structura acest, um, arhitecturii africane pentru pace și securitate. Uniunea Europeană nu a folosit fondurile sale pentru obiective te- pe termen lung. Pentru a se ajunge la independența financiară a AFSA, fondurile europene au fost cheltuite în mare parte pentru a plăti salariile. Uh, astfel, Uniunea Africană nu și-a asumat responsabilitatea financiară care ar trebui să aibă responsabilitatea propriilor operațiuni. Această um, abordare nu face decât să păstreze arhitectura de pace și securitate dependentă de finanțarea europeană și nu acesta este obiectivul. În ceea ce privește contractele de audit, rezultatele sunt uh, uh, diferite din uh, contractele um, auditate, două uh, au, primit, au avut rezultate parțiale și altul nu a avut rezultate deloc. Nu acestea sunt rezultatele pe care le dorim. Aș dori să mulțumesc încă o dată Curții de Conturi pentru acest audit, dar doresc să cer Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni și să reacționeze la timp atunci când apar contracte uh, în urma cărora nu se obțin rezultate și să folosească banii contribuabilor în așa fel încât Uniunea Africană să-și asume responsabilitatea asupra uh, APSA pentru a-și atinge independența financiară și costurile operaționale. În al doilea rând, Trebuie să sprijinim obiective clare pe termen lung și trebuie să investim în aceste obiective și trebuie să îmbunătățim performanța și uh, executarea proiectelor. Mesajul Curții de Conturi este foarte clar și mesajul Parlamentului trebuie să fie foarte clar uh, că situația trebuie mult să se îmbunătățească în arhitectura africană pentru pace și securitate. Este o chestiune foarte importantă. Securitatea și stabilitatea pe continentul african este extrem de importantă pentru Europa, așa că nu putem să aruncăm banii pe fereastră. Mulțumesc! Vielen Dank für die Kommission. Herr bitte. Mulțumesc, domnul Stauspol de la Comisie. Patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Mulțumesc echipei, uh, deci mulțumesc pentru prezentare și echipei Curții de Conturi pentru cuvintele importante. Considerăm că susținerea Uniunii Europene a fost uh, instrumentală pentru menținerea păcii în Africa. E adevărat că resursele nu uh, au fost mereu la nivelul maxim, dar au fost extrem de utile. 78% din intervenții a fost evaluată ca fiind de succes în ultima perioadă sau parțial de succes în deescaladarea conflictelor din Africa. Apreciez recunoașterea din partea curții cu privire la complexitatea în care uh, operăm în Africa, că există mai multe conflicte violente acolo decât ne-am dori. APSA s-a concentrat cât a putut mai bine pe asta. Astăzi avem cei uh, patru piloni um, operaționale cunoscuți ca atare și mecanismul EPSA care a permis Uniunii Africane să dezvolte mecanismele necesare pentru a merge înspre durabilitate financiară. Iar din anul 2016, costurile operaționale sunt din ce în ce mai bine acoperite de uh, statele membre. E un raport special care prezintă concluzii relevante, recomandări uh, cu care putem fi de acord și deja am început să lucrăm uh, pe implementarea lor. Credem că am fixat priorități uh, clare împreună cu statele membre și cu SAE și că e în interesul Uniunii Europene, după cum s-a spus la Curtea de Conturi, să susțină soluții africane la problemele de pace africane, în așa fel încât să stabilizăm Africa. De asta ne ocupăm noi la Arhitectura Africană pentru Pace și Securitate, APSA. Iar din punct de vedere operațional, am uh, creat o foaie de parcurs APSA, care acoperă perioada 2016-2020 și implementarea ei este direct susținută printr-un set de programe. E vorba de mm, a treia etapă a programului de suport APSA. De acord, trebuie să încurajăm asumarea răspunderii în Africa, în plan politic și financiar și de aceea noi uh, susținem implementarea uh, taxei de 0,2% pe bunurile importate. Costurile operative APSA sunt acoperite de Uniunea Europeană, ele cresc progresiv. Susținerea donatorilor uh, pentru partenerii africani va trebui să continue. Ea nu va putea fi oprită pe de întregul. Interesul Uniunii Europene este de a se asigura că APSA este cât mai eficientă cu putință. Mai încet, mai rar, adică. Deci, durabilitatea financiară, ă, asumarea răspunderii în plan financiar sunt lucruri absolut importante. Trebuie să susținem APSA. Nu este o justificare directă de a opri costuri operaționale, cât timp Comisia, SAE și statele membre continuă să privească acest uh, sprijin ca fiind un, document, un instrument relevant. Evident, trebuie ca intervențiile să fie în baza unor rezultate, în baza unor contracte și să limităm uh, finanțările uh, aleatorii. Trebuie să utilizăm corect instrumentele finanțe de finanțare, pentru că există o serie de instrumente finan financiare care susțin activități în acest domeniu. Da, luăm notă de acest comentariu și cred că mai bine mă opresc aici și deja am depășit cu un minut, doamnă președinte. Nu, ați fost uh, fix la timp. Raportorul încă o dată, Iavor, foarte pe scurt, nu? La fel de bine atunci. Yeah, okay, just... Ba nu, mulțumesc. Foarte pe scurt. I believe and I... Mă bucur să aud că programul este unul de succes. De asemenea, mă bucur și că Comisia înțelege punctele critice. Le-am uh, inclus în uh, raport, ele sunt raportul Curții de Conturi și trebuie să îmbunătățim performanța programului, căci este unul important. Iar soluția comună trebuie Uh, să fie aceea de a găsi o performanță mai bună pentru arhitectura africană pentru pace și securitate. Și eu cred la fel, spune președinte. Am încheiat punctul acesta de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Îi rog foarte mult uh, pe cei care nu sunt vizați uh, de această parte a reuniunii să părăsească încăperea, să opriți web streaming-ul, să vă și grăbiți, pentru că noi avem acum o reuniune cu ușile închise, mai avem un uh, subiect pe ordinea de zi, iar interpreții se opresc la orele 18.30 fix. V-aș ruga așadar să părăsiți încăperea.